Mulțumesc foarte mult pentru această demonstrație de iubire. Ich bedanke mich für deine Îți mulțumesc pentru cuvintele drăguțe, mi-ați mai numit prieten la Deutschland Funk astăzi și uh, nici nu ai vrut să-mi uh, contrazici direct, ci doar indirect, așa ai spus. Mulțumesc. Bine, avem acum uh, de votat câteva rapoarte cu raportul TENEC. Domnule TENEC, vreți să vă spun ceva în favoarea dumneavoastră? Aveți ceva de prezentat? Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet uh, ce am spus înainte. Punctul principal în ultimele zile, în ceea ce privește amendamentele de compromis uh, pe care le-am negociat foarte bine, cel mai problematic uh, amendamentul de compromis 15 pe tema cererii Somalilandului uh, de a fi recunoscut ca stat. A existat o mare dispută asupra acestui punct și despre regulile de procedură, pentru că PPE-ul nu dorea să includă aceasta în amendamentul de compromis 13 și din câte am înțeles am discutat cu secretarul general al comisiei noastre Vom vota amendamentele de compromis și după aceea vom avea un vot separat. Aștept confirmare pentru această procedură. La, vorbesc de amendamentul Donjon de a înlătura orice referire la Somaliland. Mi se pare foarte păcat să dăm la o parte pur și simplu una din provocările cele mai importante din regiune din punct de vedere al politicii externe, această cerere a Somalilandului. Cred că nimeni nu o să înțeleagă de ce un raport tu serios nu menționează așa ceva. Aș vrea de aceea să cer PP-ului să-și reconsidere poziția. Am făcut această cerere și ieri seară. Felul în care am formulat lucrurile sunt extrem de, e extrem de neutru, iar conferința de la Londra, care a fost o conferință la începutul anului sau mai devreme în acest an cu privire la Somaliland, a spus că aceasta trebuie rezolvat uh, între țările care se dis- dispută această problemă, dintre care și Mogadishu. Deci, poziția PP-ului este nerezonabilă, după părerea mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Și acum trecem la vot. Compromisul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 75. cine pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm. 75. Probabil că se adoptă. Dacă PP-ul și socialiștii participă la vot. S-a închis votul. Da. Cred că, nu știu, nu i-am văzut decât pe cei șase. În fine, mai departe. Amendamentul 76. Cine-i pentru? Împotrivă? Se adoptă. 77. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 78. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 79. Două părți. Cine pentru prima parte? Mulțumesc împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 93. Nu, spune președintele. 95. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 96 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. <coughs> Apoi trecem la 103. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, compromisul 5, nu? A, 105, spune președintele? Bine, 105 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, Împotrivă. Abțineri. Bun. Ce asta e o nouă descoperire, spune președintele? Compromisul de sus și compromisul de jos? ce e asta, spune președintele? Compromisul 6A. cine e pentru 6A? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 Nu? Eu văd că trebuie să... A, nu, dacă, dacă e caduc. Ok, am înțeles. 119, spune președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 120. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 123. 123, partea a doua, cine pentru? Împotrivă, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 129 pe părți, prima parte, cine-i pentru ea? Împotrivă, abțineri se respinge.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 Wo muss ich das Schließen bitte. S-a închis votul și se adoptă cu 38 la 10. Vicepreședinții N-au voie să-și exprime părerea decât de două ori, se pare. O trecem la amendamentul 130 acum. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 131 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 132 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Poate dacă socialiștii ar putea să se hotărască totuși să voteze din când în când n-ar fi rău. Nu votați, tot grupul nu votează. 133 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 149 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 154 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170, vot pe părți, cine pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la 104, nu, Compromisul 13, spune președintele. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare. Bine. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 17 la 31 se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 176, 176 A, compromisul nou s-a adoptat. Bine. Atunci trecem la 179. ce? Spune președintele. 179. Cine e pentru 179? Pentru împotriva abțineri se adoptă. Verificare. 179. Verificare. Die Abstimmung ist geschlossen. Werdet ihr euch einig? Se închide votul, vă rog să vă puneți de acord. 31 la 15 și o abținere. Se adoptă. Acum 182. Pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 183 pentru, Împotrivă? abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la 187 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 100 189 pentru, împotrivă, Abține se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 191 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 193 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 194 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 200. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum 205. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 207 acum. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 208 pentru. împotriva Abțineri. Se respinge 209 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă 210 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă 211 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru,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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la 26. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 28 pentru,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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, 43. Deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44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 Bine, atunci 63 până la 71 fără 69. Cine-i pentru? A zis că la 79 vrea pe părți. Nu, nu până la 79. Cine-i pentru amendamentele până la 79? Până la 69 se corectează președintele. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 atunci. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Există vreo posibilitate de a vota de la 3 la 12 în bloc? De ce nu?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 împotrivă, abțineri, verificăm. Der Antrag ist mit 28 zu 18 Se adoptă cu 28 la 18. Trecem atunci la votul final. S-a deschis votul. Abstimmung ist geschlossen. Închis votul și s-a adoptat raportul cu 42 de voturi pentru 6 împotrivă, o abținere. Felicitări, Charles. Wir kommen damit. Cu aceasta trecem la avizul cu privire la asistența acordată de Uniunea Europeană pentru comunitatea cipriotă turcă raportor este doamna Gianacu. Mai aveți ceva de adăugat? Nu. Foarte bine. Compromisul 1 atunci, cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Com- compromisul 2, cine e pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 atunci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, admis. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 pentru, nu pot. Ce? La 8 vreți să verificăm? Am închis votul. O, da, într-adevăr. Atunci trecem la amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vot electronic final asupra textului amendat. Votul e deschis. Și este închis acum. Deci, iată, se adoptă. Felicitări, doamna Geanacu. Trecem acum mai departe la raportul privind progresele înregistrate de Muntenegru. Și iar dăm cuvântul domnului Tenoc. Ich bitte doch die Kollegen auf den billigen Plätzen ruhig zu sein rog pe colegii care au participat până acum la vot să păstreze liniștea. Mr. David, I understand you, but... <laughs> so, Charles, du hast das Wort. Charles, ai cuvântul. The floor is yours. Hmm? Mr. Tenog. Domnule Tenog, vreți să începeți prezentarea? Haideți, vă rog, să facem liniște. Right, Mr. Chairman. Domnule președinte, să vorbim despre Muntenegru. <clears throat> Este țară candidată din decembrie 2010 și acum își negociază aderarea la Uniunea Europeană. Este o țară balcanică destul de clară, se monitorizează progresul către aderarea UE, este un caz clar, câteodată ce e mic e frumos, câteodată dă naștere la probleme. Societatea este foarte bine sudată, având în vedere că vorbim de o țară așa de mică și uh, există de regulă o comunitate foarte bine interțesută, dar există un consens uh, național destul de extins cu privire la aderarea la Uniunea Europeană. Raportul meu are cinci secțiuni. Prima se referă la aspecte generale. Salută alegerile din Muntenegru. Uh, se vorbește despre procesul de aderare, acum au primit dreptul de a negocia, prin urmare accentul se pune pe capitolul 23, drepturi fundamentale uh, și judiciar și capitolul 24. Vor fi probleme pentru Muntenegru, dar Suedia, de exemplu, care a amenințat cu dreptul de veto, va fi liniștită de aceste negocieri. Muntenegru abordează cu mare seriozitate declarațiile de combatere a corupției și criminalității organizate, care e o problemă endemică în multe alte țări din Balcani. Apoi avem uh, considerente de ordine politic, se subliniază nevoia consolidării sistemului judiciar, a procesului decizional și, de asemenea, se vorbește despre cultura media din Muntenegru, care trebuie să rămână robustă. În trecut uh, au existat amenințări față de jurnaliștii de investigație. Există probleme în Muntenegru cu tratarea, tratamentul minorităților, fie ele etnice sau comunitatea LGBT. Am menționat, de fapt, acest lucru în Strasbourg săptămâna trecută. Am avut un reprezentant al acestei comunități care ne-a spus că a fost victima discriminărilor și nu a fost apărat de poliție, deși este un personaj public care s-a declarat deschis a fi gay. Există semne de optimism în ceea ce privește situația comerțului. În 2008 a aderat la OMC, economia este una deschisă, dar trebuie să există și o diversificare, să nu se bazeze doar pe turism. Trebuie să se dezvolte și sectorul serviciilor și industriilor, trebuie să există o reformă a condițiilor de muncă și economia Muntenegrului depinde de euro, deși nu este membra zonei euro această țară, dar moneda euro se folosește în mod practic în viața de zi cu zi și asta ar putea să dea naștere la probleme, având în vedere criza existențială din zona euro. Dar oricum, folosirea acestei monede ajută la turism în Muntenegru. Există tendința de a lua în considerare chestiunile care țin de acțiuni legislative, dar, sigur, una este să faci acest lucru la nivel teoretic și alta practic în instituții. Există apoi chestiuni care țin de cooperarea regională, chestiuni bilaterale. Muntenegru are relații bune cu vecinii săi. Este uh, un promotor regional al cooperării, are probleme cu Croația în ceea ce privește frontiera, dar acesta este soluționată uh, în mod uh, amiabil uh, nu trebuie să încerce ei să redescopere roata, deci să aplice lucrurile care deja sunt cunoscute în domeniu și, sigur, limba este uh, aceeași cu Serbia, Bosnia, Croația, deci sunt, unii spun că e aceeași limbă, alții spun că fac parte strânsă din aceeași familie, dar sigur nu noi trebuie să stabilim acest lucru. Anul trecut uh, s-au încheiat acorduri bilaterale cu Serbia și Croația, lucru care a dus la rezolvarea unor probleme care țineau de uh, criminali urmăriți din Serbia în Muntenegru și acum Muntenegru trebuie să demonstreze că este gata să implementeze legea în mod general și în mod concret, punctual fiindcă se cunoaște că există uh, infractori sau criminali din Serbia care încearcă să se ascunde în Muntenegru. Uh, de exemplu, fostul prim-ministru a fost uh, arestat cu acuzații de uh, criminalitate financiară. Există probleme care în prezent sunt la Tribunalul Penal uh, Internațional, dar per ansamblu povestea Muntenegrului este una bună, legăturile pe care le am eu acolo în Balcani îmi spun că nu se va întâmpla ca foarte uh, curând Muntenegru să devină partea Uniunii Europene. De fapt, e puțin probabil ca în afară de Croația, uh, în următorii 10 ani să se alăture o altă țară din regiunea respectivă Uniunii Europene. Muntenegru este totuși pe calea cea bună, dar există o serie de considerente de ordin politic și, sigur, rămâne de văzut cum va arăta noul tratat dincolo de 2016. Deocamdată Muntenegru face ceea ce ține de el, există negocieri care se duc mai departe și uh, sunt foarte încântat că pot să îi ofer sprijin în calitate de raportor permanent pentru țara respectivă. Cucan. Domnul Cucan. Thank you, Mr. Chairman. I will... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut raportul domnului Tenoc putem spune că a reușit într-un mod foarte consecvent să includă cele mai importante aspecte care țin de Muntenegru. Este o bază foarte bună pentru discuțiile noastre pe această temă în comisie. Aș vrea să menționez totuși câteva aspecte care sunt în mare parte incluse deja în raport. Raportul cred că se axează foarte bine, mai ales în ceea ce privește domeniul justiție, afaceri interne, aspecte care țin de corupție și criminalitate organizată și de administrația publică și capacitatea de negociere. Este esențial să punem accentul pe aceste domenii pentru negocierile de aderare. Vreau să subliniez în special nevoia de a consolida sistemul judiciar și eforturile de combatere a corupției și a criminalității organizate ca puncte cheie pe care ne așteptăm să observăm niște rezultate clare și concrete. Asta se referă și la investigarea și urmărirea în instanță a uh, corupției la nivel înalt. Pentru a încheia cu succes negocierile de aderare, Muntenegru trebuie să își consolideze capacitățile administrative și instituționale. În același timp, mă bucur că în raport se menționează eforturile de a consolida legăturile dintre societatea civilă și factorii politici de decizie, mai ales în ceea ce privește aspectele care țin de aderarea pentru negociere. Reprezentanții societății civile au fost incluși în grupul de lucru, din câte înțeleg, și participă la negocieri în mod direct. Asta este un exemplu, cred, care trebuie luat în considerare și de alte țări. Și aș vrea de asemenea să felicit cetățenii din Muntenegru pentru Uh, alegerile foarte bine organizate de anul acesta și urez mult succes noului guvern care are un guvern ferm pentru a se ocupa de agenda la aderarea la UE. Trebuie să încurajăm Muntenegru pentru a continua progresul și trebuie să-i lăudăm pentru ce au făcut bine până acum. Mulțumesc! Även jag vill eh, gratulera herr Tannock för Eh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru acest text eh, foarte bun. Eh, eu îmi amintesc de rapoarte de progres prezentate domnul Tenoc acum un an. Și acel raport era foarte bun, deci nu pot decât să reconfirm cele prezentate acum de domnul Tenec. Raportul arată care sunt realizările Muntenegrului. Noi, de exemplu, salutăm uh, alegerile libere democratice. Constatăm uh, de asemenea și o consolidare a rolului Parlamentului. Deci aici s-au realizat progrese. Uh, de asemenea, umilirea personalităților în mass media la care am s-a făcut referire este una care a fost discutată uh, și care este o situație care s-a îmbunătățit. Sigur că mai sunt uh, multe lucruri de făcut și în domeniul corupției și în ce privește uh, diferitele forme de discriminare, respectiv pentru promovarea egalității de drepturi. În momentul prezent nu mai am foarte multe de adăugat Eh, dar probabil că voi depune câteva amenamente. În ansamblu pot să vă spun însă că sunt eh, relativ mulțumită de eh, textul care a fost prezentat. Bănuiesc că și alte grupuri vor mai depune amendamente, dar nu pot să spun că avem mari probleme. Și îl felicităm pe domnul Tenăc. Doamna Lunacek. I'd also like to commend uh, colleague for this report, which... Și eu vreau să mulțumesc domnului Tannock pentru acest raport, care cred că este atât uh, succint cât și foarte concret și reprezintă foarte bine situația din uh, Montenegru. Uh, există o majoritate care susține progresele Muntenegrului în ce privește în, în contextul procesului de extindere și cred că peste câteva zile manifestarea pe care o vom organiza ne va oferi mai multe informații cu privire la această situație, ca, pentru ca împreună cu domnul Tenoc să putem uh, uh discuta amenamente, compromisuri și așa mai departe. Am câteva uh, puncte totuși pe care vreau să le comentez. Mai întâi, cred că ar fi bine să menționăm faptul că în Constituția sa uh, Montenegru uh, se, refer, se consideră o țară ecologică, ceea ce însă nu este însă reflectat în realitatea din industria turismului, de exemplu. Deci, uh, cred că această uh, dispoziție din, din Constituția Muntenegrului ar trebui să îi uh, stimuleze pe aceia care au de rezolvat anumite probleme de mediu, de exemplu. Apoi, în ce privește lupta împotriva corupției, uh, uh, reforma în sistemul judiciar, uh, se constată corupția la cel mai înalt nivel, în sfera guvernamentală <clears throat> și în alte sfere înalte, deci acest lucru trebuie avut în vedere. Mă bucur că domnul Tenoc a inclus și niște trimiteri la cooperarea cu societatea civilă în raportul său. Săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, dacă nu mă înșel, am avut un um, eveniment uh, cu privire la transparența în procesul de extindere a Uniunii Europene um, și uh, uh, am avut sugestii, de exemplu, din partea unor delegați frați care ne spuneau cum se, poate, cum se pot anumite procese îmbunătăți pe viitor. Um, și acesta trebuie avut în vedere. În ce privește rolul de supraveghere al Parlamentului, am remarcat cu plăcere într-o întâlnire ană, eh, săptămâna trecută cu ambasadorul Muntenegrului că trei eh, președinți ai eh, unor comisii parlamentare de integrare europeană și nu mai știu eu care, au fost trecute în practic în, în tabăra partidelor de opoziție, ceea ce este un lucru bun. Uh, domnul Tenec vorbea de comunitatea LGBT um, și eu cred că uh, această referire este foarte importantă, însă aș vrea ca în raport să se facă trimitere și la faptul că guvernul, în ciuda homofobiei care domnește în țară, a început să a demarat deja un plan de acțiune pentru a rezolva această problemă și în primăvara acestui an a organizat chiar o conferință regională pe această temă. Deci înțeleg că există probleme în continuare în această țară, dar haideți să susținem guvernul în demersurile sale împreună cu Comitatea LGBT și cu Comitatea Organizațiilor pentru Drepturile Omelor pentru a arăta progresele făcute. În rest, raportul este foarte bun și se poate lucra pe baza lui. Domnule președinte, vreau să mă alătur uh, opiniilor pozitive exprimate de uh, antevorbitorii mei. Și vreau să comentez și eu acest uh, raport scurt și totuși cumprinzător al domnului Tanăc. Una din caracteristicile situației din Muntenegru, și anume una pozitivă, este că s-a ajuns la un consens uh, național larg uh, cu privire la prioritatea europeană și de uh, aderare la Uniunea Europeană în țară. Al doilea aspect. Societatea civilă este foarte bine implicată în pregătirile pentru negocierile de aderare și, nu în ultimul rând, trebuie să spunem că Muntenegru deja a închis unele capitole și va închide uh, va închide, îmi cer scuze, uh, capitole destul de repede în momentul în care vor fi demarate negocierile concrete. Sigur, problema uh, corupției este una generală în Europa de Sud-Est. În același timp, există îngrijorare veritabilă în rândul societății și uh, s-au și demarat uh, măsuri importante de combatere a corupției. Sunt uh, apoi câteva chestiuni deschise în relația cu vecinii, nu lucruri care sunt de nedepășit, dar aș sublinea, de exemplu, că problema problema uh, unor uh, demarcări de frontieră rămasă uh, deschise cu vecinii este totuși una foarte serioasă și trebuie tratată cât se poate de curând pentru a nu se crea alte probleme. Apoi, faptul că uh, Muntenegru se apropie de Uniunea Europeană, sigur, este meritul acestei țări. Dar destinul acestei țări este strâns legat de destinul celorlalte țări din sud-estul Europei. Așadar, coordonarea și contactele cu aceste țări, cu aceste guverne din regiune, este una absolut necesară. Mulțumesc! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Ciuntis. Raportul pe care îl vedem din partea domnului Tarnuc este unul foarte interesant și eh, dacă e să intrăm în detalii și să examinăm obiectiv acest raport, cred că ar fi bine să ne referim la anumite aspecte, care sunt unele dintre ele incluse și altele nu, dar totuși sunt probleme de care trebuie să ne ocupăm dat fiindcă există o anumită situație în această țară și trebuie făcute încercări, eforturi pentru a depăși aceste probleme. Să vedem concret la ce mă refer. În primul rând, corupția la nivel înalt. Am impresia, dragi colegi, că nu vorbim doar de clasicul model de corupție balcanică, cu comerț ilegal și așa mai departe. Ne confruntăm cu o problemă de mm, vânzare a bogățiilor naționale marile, către marile companii cu capital străin care intervin acolo. Deci vorbim despre un fenomen de corupție, dar la nivel general. Peste tot trebuie să punem un semn de întrebare. Aceste companii care au vândut ce, sau care au cumpărat bogățiile naționale, ce dau înapoi Muntenegrului, fiindcă trebuie să existe ceva și pentru țară. Deci asta este un mare semn de întrebare, fiindcă uh, nu uh, tot ceea ce trebuie spus de colegul de la Verzi este important, adică faptul că trebuie să ne asigurăm că e o țară ecologică. Dar nu doar asta e important. Guvernele care vor să-și transforme țara într-o țară pur turistică, ar trebui să dovedească faptul că se înregistrează și un profit mare pentru țara respectivă ceea ce ar trebui să fie valabil și pentru Muntenegru. Apoi, în al doilea rând, nu se vorbește despre rata ridicată a șomajului, din câte am văzut eu cel puțin. Acesta a crescut anul trecut și a ajuns la 13% deși înainte era 12%. Există state membre, evident, care au aderat deja la Uniunea Europeană și care au o rată a șomajului mai ridicată. E adevărat, dar totuși e o problemă gravă pentru Muntenegru și trebuie să o abordăm, această problemă a șomajului, mai ales în rândul tinerilor care um, au o rată a șomajului foarte ridicată și în Muntenegru și în statele membre UE. Încă un aspect pe care voi prezenta și amendamente, chestiunea bunurilor publice. E un aspect care mă interesează și o să și menționez uh, asta în amendamentele pe care le voi depune. Educația, formarea. Se observă, deși nu se spune acest lucru în raport, că în special tinerii care provin din familii sărace, să spunem, uneori chiar din Albania, nu beneficiază de aceleași oportunități pentru educație. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să conștientizăm că există un astfel de fenomen și să vorbim despre el. Pentru că trebuie să găsim o procedură de a pune presiune asupra guvernului pentru a îmbunătăți lucrurile în acest sens. Și cred că pentru a reuși acest lucru trebuie să-l includem în raport și o să facem amendamente aici. Da, am încheiat lista raportorilor din umbră cu colegul Ciuntis. Uh, mai sunt doi colegi pe listă, domnul Peterle și Cacin, după care domnul Lange din partea comisiei. Foarte scurt, vă rog, fiindcă mai sunt încă două puncte, China și Iracul, pe ordinea de zi, deci foarte puțin timp ne mai rămâne. Vă rog fiecare câte un minut domnul Peterle și apoi domnul Cacin. Președinte, mult obremente. Ne oglașam să izvludnosti zaradi Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, cred că este foarte important să știm că există o dorință de Europa comună în această regiune. Eu cred că raportul arată că s-a făcut progrese și cred că rămân câteva chestiuni de făcut în ceea ce privește statul de drept, justiția și dacă avem aceste probleme, pe de-o parte, rezolvate, vor exista mai puține probleme cu corupția și vom îmbunătăți uh, capacitățile administrative. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Cacin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Muntenegru este statul cel mai mic în regiunea aceasta și Slovacia, deși a fost cea mai mică republică din Iugoslavia, astăzi joacă un rol de pionier pentru celelalte uh, state din Balcanii de Vest. După Croația este important să avem un stat la fel de ambițios care dorește să se integreze în Uniunea Europeană și vrea să arate acest lucru nu numai uh, în uh, cadrul regiunii, ci și în general. S-au deschis două capitole anul trecut și înainte de terminarea președinției Ciprului. Se va deschide și capitolul 27, cercetare și uh, știință. Este extrem de important însă și rolul pe care îl va juca acest stat pentru stabilitatea din regiune. Montenegru dorește să intre în structurile euroatlantice și cu siguranță aderarea la NATO va duce la mai multă stabilitate în regiune. Este important și că președintele Montenegrului, probabil uh, în curând va putea să se întâlnească cu președintele Serbiei și președinta Kosovoului pentru a putea purta un dialog uh, la acest nivel, nivelul uh, la care nu a mai existat până acum un dialog între Serbia și Priștina, de exemplu. Aceste discuții sunt extrem de importante pentru că în contextul actual uh, pot fi foarte fructuoase. Vreau să-i urez succes raportorului pentru acest raport extrem de echilibrat și sper ca uh, să mai putem discuta despre acest lucru când vom avea ocazia să ne întâlnim cu delegația pentru Muntenegru. Domnul Lange are cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că m-ați dat cuvântul să comentez acest raport. Cred că pot spune că raportul în general este foarte în direct, merge în direcția raportului de țară pe care l-a publicat Comisia în octombrie și putem uh, să subliniem același mesaj pe care l-a transmis și Comisia, și anume faptul că guvernul uh, Muntenegrului trebuie să rămână concentrat pe agenda de integrare europeană și trebuie să facă acest lucru și prin îmbunătățirea consensului la nivelul uh, partidelor. Aceasta, bineînțeles, în favoarea integrării europene. Cred că este un lucru extrem de important și uh, mai ales în urma alegerilor care tocmai au avut loc, cred că vom avea și mai multe informații la începutul lui decembrie. Una din sarcinile cele mai importante pentru noul guvern este adoptarea unor noi uh, prevederi în Constituție pentru a revizui uh, sistemul judiciar. Acesta este menționat, cred, în rezoluție. Aș vrea de asemenea să confirm că în uh, grupurile de lucru de negociere, organizațiile non-guvernamentale din partea societății civile au fost foarte bine reprezentate și aceasta îmbunătățește, bineînțeles, procesul uh, de includere pe care îl uh, inițiază aceste negocieri. Este important și ca Muntenegrul să își îmbunătățească capacitatea administrativă și să facă uz de această expertiză. Un ultim punct pe care aș vrea să-l menționez se referă la aspectele bilaterale este, există încurajări puternice de a rezolva problemele cu statele vecine din punctul de vedere al politicii pe care o reprezentăm și o bunătățim, noi sperăm, este să se rezolve aceste probleme înainte de uh, aderare. Aș vrea să vă mai informez cât, uh, despre câteva puncte în legătură cu procesul de aderare. Exercițiul de screening este în curs și probabil se va termina în iunie 2013. Pe de altă parte, avem și rapoarte de screening care s-au făcut la Consiliu, de exemplu cel în legătură cu capitolele 23 și 24. Pot uh, confirma că și în grupurile de lucru de la Consiliu se fac progrese foarte bune poziția mm, președinției este să fie invitați uh, muntenegrinii să-și pregătească planurile de acțiune pentru ca ele să poată fi discutate în primul semestru al anului 2013. Am mai spus că încercăm să facem progrese și în ceea ce privește capitolul 25 cu privire la cercetare, aceasta va face obiectul unor discuții la Consiliu destul de repede și dacă se fac destule progrese în legătură cu acest capitol până la sfârșitul anului, atunci probabil că va avea loc o conferință interguvernamentală pe 18 decembrie pentru a marca progresele, progresele făcute de Muntenegru în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și înainte să-i dau cuvântul domnului Tanăc pentru a face comentariile finale, aș vrea să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este 11 decembrie la ora 12. Domnule Tanăc, aveți cuvântul. Domnule președinte, foarte, foarte pe scurt. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor care au spus lucruri bune despre acest raport. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a mulțumi și secretariatul care m-a ajutat foarte mult la redactarea raportului. Muntenegru este o țară foarte mică, dar este o țară care se îndreaptă în direcția bună. Am uh, ținut cont de, raport, de comentariile colegilor uh, mai ales a doamnei Lunacek, întotdeauna există o negociere între obiectivele economice și cele care țin de mediu. Uh, trebuie întotdeauna să se găsească un echilibru între aceste două aspecte și decizia nu este deloc simplu. Va trebui să fie luată de către guvernul Muntenegru. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Weigel și menționez și ceea ce a spus Comisia în acest context, să sperăm că Croația nu va intra um, în Uniunea Europeană anul viitor fără să se fi rezolvat înainte chestiunea frontierelor și sper ca și cu Tribunalul uh, Internațional să ne ajute în acest sens. Cred că această problemă este extrem de importantă. În ceea ce privește creșterea economică, de asemenea, această problemă merită să fie rezolvată înainte. În ceea ce privește independența sistemului juridic, este extrem de important și aceasta, dar după cum explicam, e vorba de o țară foarte mică, toată lumea cunoaște pe toată lumea și deci uh, dacă nu cunoști uh, judecătorul, ai toate șansele să-l întâlnești. Uh, Așadar, uh, aceasta, bineînțeles că mm, necesită o, eforturi mai puternice pentru a încerca să creeze o independență totală a justiției. După cum spunea și domnul Cacin, întâlnirea cu uh, parlamentarii din Muntenegru. Eu mă duc la Berlin în această după-amiază, mă întorc joi și voi avea ocazia să, avem, să iau o cafea cu parlamentarii de la, uh, din Muntenegru, dar voi încerca să organizez și o altă întâlnire. Mulțumesc foarte mult pentru eforturile pe care le-ați făcut, pentru susținerea pe care mi-ați oferit-o și sper ca lucrurile să meargă în direcția bună. Mulțumesc foarte mult, domnule Țanăc, spune președintele. Așadar, acum uh, putem să trecem la următorul punct, și anume relațiile dintre UE și China. Raportor este domnul Bastian Belder. Vă amintesc că, că raportul AFET nu se referă la chestiunile deja acoperite de raportul INTA cu privire la un comerț echitabil, comerț echilibrat, raport adoptat pe 23 mai 2011. Din acest motiv nu am avut uh, niciun aviz pe acest raport. Totuși, anumite, anumiți de, uh, deputați au înaintat amendamente relate, care sunt legate de comerț. Având în vedere că în acest raport nu se menționează aspectele de comerț, așa cum ne-a confirmat și conferința președintelor, astfel de amendamente nu pot fi supuse la vot în Comisia AFET și vor fi considerate inadmisibile. Vreau să notați de asemenea că majoritatea deputaților au recunoscut deja problema și și-au retras amendamentele. Comisia noastră are astăzi cea de-a doua um, examinare a raportului, astăzi, și vă amintesc că termenul de depunere a acestor amendamente a fost 9 octombrie la ora 12. 333 de amendamente au fost înaintate până la acest termen, iar raportorul a, redactat 22 de amendamente de compromis din ele. Acum vreau să-i dau cuvântul domnului Bastian Belder, raportorul pentru a ne trans- ca să ne poată transmite opinia sa. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc uh, dumneavoastră pentru faptul că ați înaintat 333 de amendamente de compromis. Aceasta arată cât sunteți de angajați în ceea ce privește relațiile UE cu China. După discuția cu raportorii din umbră din grupul nostru, am ajuns la 21 de amendamente de compromis și aceste compromisuri se referă la următoarele considerente și alineate pe care le voi uh, menționa pe scurt. Considerentul A, G, H, I, L, N, O, apoi aliniatele 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, și 18. Domnule președinte, aș dori să explicitez câteva puncte pe scurt. Ieri seară am primit pe mail o propunere și am reacționat deja la această propunere. La compromisul 10, grupul ALDE a înaintat o propunere de, compromis, de amendament E vorba de așa numita CCP, având în vedere faptul că partidul uh, este recunoscut în China în mod uh, general. Aș vrea să rog raportorii din umbră să ne dea câteva opinii. Domnul uh, Van Nistelrooy, de exemplu, din partea socialiștilor, a reacționat deja pozitiv cu privire la această propunere. Un alt punct, în ceea ce privește relațiile speciale între China și Taiwan, avem un titlu stabilit deja. Eu sunt pentru o propunere de compromis destul de largă. E vorba de un alineat separat cu privire la relațiile sensibile dintre China și Taiwan și China și Japonia, având în vedere tensiunile existente acum în uh, Marea uh, Chineză și, de asemenea, având în vedere toate cazurile de conflict, aș vrea să se discute despre amendamentul 20. Există un amendament uh, oral în care e vorba de libertatea presei uh, reciproce în parteneriatul strategic dintre UE și China. Adică posibilitatea de a citi uh, presa liber în China și în UE, aceste două puncte trebuie să fie pe picior de egalitate. Însă eu am fost luna trecută la Chongqing și la Peking și în delegația europeană luni uh, după amiază, în prima zi, am avut o reuniune foarte interesantă cu clubul corespondenților externi, uh, jurnaliștilor și ei ne-au confirmat că climatul în care se desfășoară libertatea presei le pune în pericol uh, activitatea și le limitează activitatea, ceea ce este foarte păcat. În 2008, de exemplu, autoritățile chineze au confirmat că vor exista condiții de muncă mai ușoare pentru corespondenții externi uh, ai presei, însă anul acesta din nou s-au auzit plângeri cu privire la îngrădirea acestei libertăți promise, care din păcate nu s-a adeverit încă. Aș vrea să înaintez de aceea un amendament oral cu privire la acest uh, subiect. Sper că puteți accepta acest amendament. Sper că sunteți deci de acord cu amendamentul oral și cu compromisurile respective. Celelalte amendamente care nu fac parte din compromisuri vor fi, bineînțeles, comentate în mod explicit pentru lista de votare. Mulțumesc! Uh, first on my list of... Mulțumesc! Primul pe lista de vorbitori este domnul Ilis, raportor din umbră din partea PPE. Yes, thank you, Mr. President. First of all... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, vreau să-l felicit pe domnul Belder pentru faptul că a redactat un raport foarte echilibrat cu privire la uh, poziția Parlamentului atât în ce privește China, cât și uh, relația cu ceilalți parteneri globali. Vreau să-i mulțumesc lui și cooperării uh, cu ceilalți raportori din umbră pentru faptul că a, a ținut cont de cele mai multe uh, dintre observațiile raportorilor din umbră și pentru că a reușit să redacteze aceste amendamente de compromis pe care noi le putem susține. Dacă nu mă înșel, uh, sugestia de modificare a uh, amendamentului 10 din, venit din partea, venită din partea uh, domnului Watson parcă poate fi și ea susținută de noi. Cred că am încercat și am și reușit să fim cât se poate de fermi în ce privește cazurile curente de drepturile omului și voi examina și ce impact are amendamentul oral propus uh, tocmai acum asupra libertății mass media. În ce privește relațiile comerciale bilaterale, cred că am fost uh, drepți și justi în, uh, prin în, în a reitera poziția noastră în relația comercială cu China, dar și în a arăta că, că rachetele chineze care sunt îndreptate spre Taiwan acum nu ajută aceste uh, relații, având în vedere că uh, Taiwanul are dreptul de a-și exprima un propriu punct de vedere în relațiile uh, internaționale. În ce privește această controversă cu privire la anumite insule, încercăm să fim echidistanți. Așa cum uh, se poziționează și Serviciul de European de Acțiune Externă, adică nu luăm partea niciuneia dintre uh, părțile beligerante, și tocmai de aceea am o mică rezervă în legătură cu un nou aliniat uh, uh, introdus din part, de către raportor, adică uh, unde se spune ceva de genul că salută uh, poziția președintelui Taiwanului și așa mai departe. Nu mă deranjează pe fond această, acest amendament, ci prin fapt, mă deranjează pe faptul că uh, Uh, introducând acest amendament, um, ne pierdem această echidistanță pe care ne-am uh, propus-o față de toate părțile implicate. Um, eu voi discuta în uh, reuniunea de grup această chestiune cu colegii mei și joi voi reveni cu un răspuns să vă spun dacă susținem sau nu acest amendament. În rest pot să spun că am lucrat foarte bine, am colaborat excelent, am obținut un rezultat foarte bun. Avem un raport care cu contribuția raportorului din umbră a devenit unul excelent și mulțumesc încă o dată raportorului. Doamna Copa are cuvântul. Thank you, Mr. President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Iată, discuția noastră arată încă o dată în plus cât de complexă e tema și cât uh, de diversificate sunt până la urmă pozițiile individuale din acest Parlament. Uh, numărul mare de amendamente reflectă tocmai această situație. studiile desfășurate în țările membre ale Uniunii Europene arată că relația cu China este una îngrijorătoare pentru foarte mulți dintre noi. Și cred că și prin acest raport trebuie să încercăm de aceea să arătăm că suntem pe o poziție unită că ne orientăm după principii clare și că uh, considerăm că principiul reciprocității trebuie să se aplice în toate relațiile noastre, inclusiv cele comerciale. Asta înseamnă că nu putem să evităm temele mai sensibile. În situația economică dificilă de azi, avem sarcina de a uh, promova și a prioritiza interesele uh, întreprinderilor uh, europene. Însă nu putem aplica măsuri diferite atunci când vorbim despre drepturile omului. Drepturile omului, uh, în special acum, sunt foarte importante pentru Europa. Uh, accesul liber la internet, libertatea presei, libertatea de credință și exercitarea religiei, sunt uh, toate valori fundamentale ale Uniunii Europene și sunt valori care trebuie discutate și rediscutate de fiecare dată. În ce privește, uh, de exemplu, drepturile de proprietate intelectuală, uh, dumpingul social în producție, falsificarea de produse, contrafacerea. Iată, sunt probleme care dăunează industria europeană, europene care dăunează sănătății și mediului în Europa. Deci, trebuie ca această relație de parteneriat să fie uh, tratată în mod serios, uh, conform standardelor internaționale, de către ambele părți. Uh, dar cu toate aceste rezerve susțin amendamentele de compromis. Mulțumim, domnul Bütikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Belder pentru colaborare și vreau să-mi limitez observațiile pe un singur amenament de compromis, cel prezentat chiar de domnul Belder, compromisul numărul 10. În această propunere de compromis se adoptă o poziție pe care eu o consider din calea afară de dificilă, la începutul aliat, aliniatului, se acceptă din partea Parlamentului European o, dobând, o faptul că uh, Partidul Comunist uh, uh, acum are o acceptanță extinsă în rândul populației chineze, ceea ce totuși nu este verificat prin, prin votul Uh, democratic al um, cetățenilor. De unde știe Parlamentul că uh, verificarea democratică a legitimității Partidului Comunist este dată? Da? Deci, uh, nu, nu știu de unde avem noi o dovadă a faptului că um, Partidul Comunist este Uh, susținut de populația Chinei. Deci, uh, dacă populația Chinei nu a validat uh, în mod deschis această poziție, atunci de unde avem noi această poziție? În același timp, se, se zice aici că această acceptanță ar fi, din partea populației chineze, ar fi periclitată de corupție, de o lipsă de transparență și așa numită aristocrație roșie. Nu știu dacă ar trebui noi să ne implicăm în uh, chestiunea acceptanței uh, Partidului Comunist în rândul populației chineze. Însă cele trei argumente uh, care sunt numite aici, sigur că nu sunt suficiente pentru, pentru toate acele abuzuri și limitări ale democrației și libertăților pe care le constatăm noi în milioane și milioane de cazuri. Deci, uh, sigur, uh, se dorește formularea unei critici în termeni cât se poate de prudenți, dar, dar nu trebuie această critică prudentă să fie încă o dată uh, slăbită și diluată prin certificarea acestei acceptanțe a Partidului Comunist în China. Mulțumesc, spune președintele. Domnule Tenoc, urmați dumneavoastră, dar Uh, vă rog foarte pe scurt, pentru că mai avem și un alt dosar de discutat până la următoarea reuniune. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l felicit și, eu, felicit și eu pe domnul Belder pentru acest raport important, pe un subiect important, relațiile UE-China. Sunt președintele uh, grupului uh, Parlamentul European UE-Taiwan. Prin urmare, sunt interesat și eu în mod direct de acest subiect și de relațiile dintre Republica populară chineză și noi. Există diferite planuri. China este un fenomen din punct de vedere economic, este adevărat, dar e foarte important să nu uităm că trebuie să avem un dialog puternic cu acest gigant economic. Rămâne, deci, totuși uh, o dictatură comunistă cu un singur partid comunist, deși nimic nu e comunist în țara respectivă unde trebuie să plătești pentru sănătate, educație și așa mai departe. Um, a existat uh, uciderea acelui cetățean britanic, deci urmărim um, de aproape ceea ce se întâmplă uh, cu mare interes. China evoluează, e adevărat, dar trebuie să vedem dacă asta se întâmplă către o structură democratică sau nu. Există încălcări ale drepturilor omului de neacceptat, avorturi forțate, execuții, există diferite alte probleme, nici un fel de drepturi ale omului și fundamentale nu sunt respectate. Există controlul sistemului judiciar de către Partidul Comunist, ceea ce ne arată că ordinea de drept este ordinea drept a Partidului Comunist în China, nimic altceva. Dar cu toate acestea trebuie să păstrăm legătura cu China, este un jucător foarte important. China își face simțită prezența și pe plan politic uh, internațional, în apele sale teritoriale și mai departe, în Marea de Sud a Chinei, în relațiile cu Vietnamul, cu Indonezia, cu Bruneiul, cu Japonia, cu Corea de Sud și așa mai departe. Deci sunt mari probleme, însă se pare că încep să sprijine dictaturile dure din Sudan, Corea de Nord, Belarus și așa mai departe, toate acestea în Consiliul de Securitate, unde se alătură Rusiei pentru a împiedica sancțiunile economice, de exemplu, împotriva Bagdadului. Există o abordare foarte dură a Chinei în ultimele luni din această perspectivă și asta e îngrijorător la nivel internațional s-au obținut uh, uh, la vot cu Libia și se pare totuși că nu vor să mai repete acea greșeală. Uh, China este cel mai mare partener comercial cu Brazilia, își întind interesele economice în America de Sud, în Asia, în Africa, cu extracția uh, minereurilor. Prin urmare, trebuie să susținem aceste amendamente de compromis ca grup. Mulțumesc și acum, doamna Gomez. Mulțumesc, domnule președinte. O intervenție foarte scurtă. Îi mulțumim și noi, domnul Belder, pentru raport și pentru deschiderea de care a dat dovadă față de includerea observațiilor din partea altor grupuri lucru care a dus la un text de succes și amendamente de compromis. Trebuie însă să vă spun că grupul nostru va analiza uh, implicațiile noului limbaj folosit cu privire la Taiwan. E un lucru pe care rămâne să-l analizăm. Însă ne mulțumește faptul că textul cerut de noi cu privire la drepturile esențiale pe piața muncii a fost uh, acceptat textul propus de noi. Uh, sunt totuși niște aspecte esențiale în relațiile dintre UE și China. Nu avem cum să ne facem că nu vedem modul în care majoritatea chinezilor, majoritatea companiilor chineze și multinaționale acționează în China, ignorând în totalitate standardele internaționale ale muncii și încălcând încalcă drepturile omului la, pentru prizonieri, copii și alte categorii de lucrători. Vreau să vă spun că sunt de acord în mare parte cu cele spuse de domnul Butikofer. Nu cred că Parlamentul este cel care trebuie să măsoare nivelul de acceptare a Partidului Comunist în rândul cetățenilor din China. Nu avem noi cum să măsurăm acest lucru. De fapt, avem anumite modalități, dar cred că totuși ar fi bine să renunțăm la acea parte din amendamentul de compromis Lucrul acesta îl vom discuta în grupul nostru și raportorul nostru din umbră va putea să aducă apoi subiectul în atenția domnului Belder. Mulțumesc, domnul Severin, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Scurt, nu o să intru în detalii, însă aveam o observație de făcut. O chestiune de principiu. De regulă, când încercăm să ne planificăm politicile cu un alt partener de importanța Chinei, Trebuie să începem din perspectiva intereselor noastre în relația respectivă și, de asemenea, să avem în vedere și interesele partenerului de a avea relații cu noi. Din păcate, și asta nu e o critică la adresa domnului Belder, care a făcut o treabă foarte bună, în mod tradițional, noi ignorăm interesele partenerului și încercăm să îi învățăm uh, ce ar trebui să modifice în politica lor. Eh, se pare că nu putem ajunge la un consens în acest sens și punem accentul doar pe drepturile omului, care sunt extrem de importante și sigur trebuie accentuate în orice împrejurare, fiindcă e vorba de valorile noastre. Dar nu vom reuși să ne promovăm valorile dacă nu suntem capabili întâi să ne promovăm obiectivele geopolitice și doar dacă câștigăm în aceste eforturi din perspectivă geopolitică, putem crea suficientă capacitate de partea noastră de a ne promova valorile și poate domnul Belder, și încheie aici, se poate gândi la noi amendamente de compromis din această perspectivă, pentru că există câteva amendamente, eu am depus câteva, ca să încercăm să ajustăm aceste lucruri și uh, cred că cu aceste amendamente raportul ar fi chiar și mai bun. Mulțumim domnului Severin și acum uh, domnul Belder concluziile în calitate de raportor. Două minute. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, allereerst, eh, collega's, hartelijk dank voor eh, de... Mulțumesc foarte mult, domnule Belder. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor, în primul rând, pentru colaborare colegului Casulides, colegului Butikofer, domnului Teanăc, mulțumesc și altor colegi, bineînțeles, care au contribuit. La compromisul 10, mai ales la început, poziția Partidului uh, Comunist, ce putem face uh, pentru, această, pentru o schimbare. Sigur că avem multe de făcut. Trebuie să ne gândim, în primul rând, care este poziția noastră de negociere în fața uh, partenerului de negocieri. Apoi, atunci când e vorba de poziția Taiwanului, trebuie să vedem care este situația în cadrul grupurilor Sper să mă informați ce se întâmplă, dacă există evoluție. Trebuie să ne gândim și critic la aceste puncte, compromisul 10 și uh, întrebarea cu privire la Taiwan. Cred că puteți să fiți uh, siguri că e vorba de un subiect cât se poate de complex, un raport cât se poate de complex în același timp. Am ascultat cu atenție ce ați spus. Doamnă Copa, ați menționat diferite lucruri, care însă nu au mare lucru de a face cu ceea ce discutăm noi aici. Proprietatea intelectuală. Domnul Provera menționase înainte că nu putem discuta despre aceste teme în acest context. Domnul Severin, amendamentele noastre sunt interesante dar uh, se potrivesc mai degrabă pentru un discurs politic uh, de amploare decât pentru un aviz politic. E interesant ce spuneți. Putem să ne gândim despre ceea ce ați propus dumneavoastră, dar avizurile politice arată altfel. Adică discursul politic uh, se poate într-adevăr reprezenta așa, dar în raport nu prea am ce să fac cu aceste recomandări. Mulțumesc, domnule președinte, cred că rămânem în contact dacă aveți uh, comentarii, mai ales în legătură cu Taiwanul și cu poziția PCC. Suntem uh, gata să primim aceste recomandări. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Belder, pentru activitatea dumneavoastră în acest dosar important și încheiem acum uh, acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct care este uh, acordul uh, de parteneriat uh, între Uniunea Europeană și Irak. Aș vrea să încep imediat cu uh, raportorul și să dau cuvântul domnului Mauro. Sí, grazie, președinte. Mult... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să vă reamintesc că rezoluția însoțește textul PCI și cred că din această perspectivă trebuie să evaluăm și amendamentele, în sensul că Modul în care eu evaluez acest PCI este unul favorabil. Acest instrument este instrumentul potrivit pentru a stimula drumul către democratizarea vieții în societatea din Irak și, de asemenea, poate reprezenta o contribuție obiectivă care să ajute la depășirea obstacolelor politice care încă mai fragmentează viața în această țară. S-ar putea, de asemenea, dovedi un element extrem de util care să ajute Irakul în acest sens. De aceea, modul în care uh, eu abordez cele 132 de amendamente prezentate uh, este din această perspectivă. Scopul amendamentelor nu este să menajăm de critici guvernul irachian față de situația care există uh, concret. Trebuie să identificăm factorii care există atât în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, cât și în ceea ce privește elementele de criză politică ce pot uh, permite Irakului să iasă din această situație dificilă în care se află. Dar toate acestea țin de acest text și de aceea nu pot decât să uh, mă pronunț favorabil față de ceea ce reprezintă valoarea acestui text. Și de aceea, în întâlnirea care va avea loc astăzi, de la 2 la 3, după masa cu raportorii din umbră, într-un termen așa de scurt, pentru că trebuie să urmăresc întâlnirea dintre delegația UE-SUA în misiunea care se va desfășura în următoarele zile în Washington. Deci de aceea, în această întâlnire de la 2 la 3, vom putea să uh, comparăm și să vedem care sunt uh, lucrurile care se conturează în aceste amendamente de compromis. Există câteva aspecte ce pot fi deja observate și dacă le putem grupa, putem ajunge la un număr mai mic de amendamente. Am depus și eu câteva amendamente, fiindcă în ultimele zile uh, m-am deschis mai mult către contribuția societății civile irachiene, către uh, cei care se implică în viața publică din Irak, care doresc să participe și vreau să vă spun că întreg textul rezoluției este unul la care au participat mulți colegi, există foarte mult interes față de ceea ce se întâmplă în Irak și sunt sigur că vom face o treabă foarte bună. De aceea vreau să dau uh, cuvântul colegilor și vă spun încă o dată că sunt convins de uh, temeiul multora dintre amendamentele propuse. Mulțumim, domnule Mauro. Începem acum cu raportorii din umbră, din grupurile politice. Întâi grupul SND, doamna Copa. Mulțumesc. Foarte repede. Într-adevăr, la început părea să existe un obiectiv comun pe care vrem să-l uh, atingem împreună cu domnul Mauro prin raportul său. Suntem cu toții de părere că este absolut indispensabil să avem un parteneriat uh, între Uniunea Europeană și Irak. În primul rând este vorba de faptul că vrem să susținem această țară și deci vrem să facem tot posibilul pentru ca ea să se dezvolte în direcția normalității și a stabilității. Pe de altă parte, în continuare, violența și teroarea care marchează această țară nu pot fi combătute decât prin calea solidarității pe uh, scena internațională. Încercăm să facem eforturi în domeniul drepturilor omului și a libertăților fundamentale și consider că este extrem de important ca în acest context să existe o clauză în acord care să prevadă că Irakul să uh, facă parte din uh, Tribunalul Penal Internațional. Este clar, dacă Irakul nu reușește să facă efort, uh, eforturi și progrese în această direcție, va trebui ca programele de cooperare existente să fie limitate. Domnul Mauro a spus deja că au fost înaintate 132 de amendamente. Unele dintre acestea se referă la perioada de război. Eu cred că acum ne găsim într-o fază în care Irakul poate fi ajutat și noi dorim să-l ajutăm și ar trebui de aceea să mergem înainte și nu înapoi. Războiul a distrus, bineînțeles, această țară, dar ceea ce trebuie să se întâmple acum este o procedură politică care trebuie să fie inițiată, care să permită să avem o democrație concretă și să stabilizăm regimul în Irak. Cred că toate amendamentele care au fost înaintate pot fi uh, Uh, susținute. Acestea se duc în direcția unei uh, reconcilieri, solidarizări și combatere a criminalității organizate. E vorba și de o critică la adresa violenței împotriva altor culturi, uh, culte. Există și o problemă cu drepturile omului. Trebuie neapărat încheiată aplicarea pedepsei capitale. Dragi colegi, această țară este o țară care are legături cu Uniunea Europeană în toate domeniile energiei, a economiei și de aceea este și în interesul nostru să spunem că lucrurile trebuie să se schimbe cât mai repede, Irakul să devină un actor foarte important în această regiune și să-și poată îndeplini acest rol cu justificare. Noi avem aceasta ca obiectiv. N-am avut încă ocazia să citesc amendamentele de compromis de care ați vorbit, dar uh, astăzi vom mai avea ocazia să le discutăm, așa încât uh, la următoarea discuție voi putea să vorbesc despre ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Copa, iar acum din partea ECR îi dau cuvântul domnului Tanak. Uh, Aș vrea să îl felicit și eu pe Mario Mauro pentru raportul său. Iracul rămâne în continuare o provocare pentru noi și salut de aceea numirea unui șef al delegației UE, doamna Bașcova, care de fapt uh, face parte și din uh, grupul care se ocupă de Irak în cadrul ambasadei britanice. Există o istorie lungă în care se pot uh, am susținut cre- creștinii sirieni, de exemplu. Nu cred că am făcut destul însă pentru a proteja minoritățile acestea și mulți din Irak au trebuit să se refugieze chiar în Siria. Uh, și poate dacă se întâmplă la fel în Siria vor trebui să plece mai departe. Este într-adevăr o situație foarte gravă, minoritățile sunt persecutate și trebuie ca Bagdadul să face, facă mai mult în această direcție. Suntem foarte îngrijorați și de susținerea arătată de, al, de cei care fac parte din Liga Arabă, um, care și-au arătat uh, solidaritatea cu Damascul, permițând uh, regimului sirian Hezbollah să um, traverseze coridoarele aeriene și uh, să folosească spațiul uh, lor. Mi se pare foarte periculos. Îmi cer scuze că nu mai am timp, dar Irakul, după cum spuneam, rămâne o provocare foarte mare. Trebuie să oferim o susținere pentru reconstrucție și dezvoltare. Avem nevoie de susținere și pentru structura federală și uh, Trebuie să salutăm procesul de pace și de stabilitate care a fost inițiat de către Republica Autonomă Kurdă din nordul Irakului. Salut uh, de aceea relațiile uh, și întâlnirile cu reprezentanții de la Bruxelles și de la Londra. Este un lucru extrem de important. Pe lângă aceasta, aș vrea să-l felicit pe domnul Mauro și uh, vom continua să urmărim evenimentele din Irak cu mult interes. Sunt multe care pot fi făcute pentru a putea obține ceea ce este, de fapt, unul din modelele pentru democrație în această regiune. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Tanac, pentru intervenția dumneavoastră. Doamna Gomes, un minut. Da, aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului Mauro. Cred că este un text extrem de important și uh, acordul uh, poate într-adevăr să ofere mai multă putere delegației uh, UE pentru a schimba lucrurile, trebuie însă să ne asigurăm că are și mijloacele la fața locului și autonomia necesară, adică uh, din part, uh, autonomie față de regulile de siguranță britanice pentru a putea să-și uh, desfășoare activitatea. Am încercat să mă uit la acele aspecte care ar putea fi percepute greșit în Irak și anume că ne implicăm doar pentru comunitățile creștine. Știu că ele au fost uh, ținta unor persecuții și că ar fi foarte periculos pentru Irakul, Irak să-și piardă această diversitate religioasă pe care o prezintă în momentul de față, dar cred că ar fi foarte prost perceput dacă am fi văzuți numai ca cei care se ocupă de minoritățile creștine într-o țară în care există și alte comunități și în care, de fapt, ceilalți șiiții și suniții sunt majoritatea minorităților și care continuă și ei să sufere din, potriva, din cauza atacurilor uh, la adresa lor. Cred că dacă ne implicăm uh, pentru abordarea creștină, trebuie să ne implicăm și pentru celelalte minorități. Nu sunt de acord cu cei care au încercat să își uh, însușească acest text pentru ca să fie unul care să um, pledeze pentru mișcarea curdă, trebuie să nu permitem ca alte grupări să își însușească progresele pe care vrem să le vedem noi în Irak. În final, aș vrea să vă spun că sunt de acord cu ce a spus colega mea, și anume că dorim uh, cele mai înalte standarde și în uh, Irak dorim ca Uh, parteneriatul și colaborarea să funcționeze cât mai bine. Mulțumesc foarte mult, doamna Gomes. Mai avem trei intervenții, dar ambasadorul uh, este aici și ne așteaptă. Îi dau cuvântul domnului Maier. Mulțumesc, domnule președinte. La prima discuție am avut deja opinia, am avut ocazia să prezint părerea grupului meu. Uh, Cred că Uniunea Europeană a intrat într-un fel de război care se bazează pe minciuni, pe un război ilegal, pe un război preventiv și, de fapt, nu este vorba decât de o asigurare de um, aprovizionării cu petrol. Este o minciună, după cum am spus înainte, ceea ce se întâmplă aici. Armele de distrugere în masă au fost, de asemenea, o minciună. Foarte mulți oameni au murit deja și au murit uh, zeci de soldați în acest eveniment, după cum a spus și doamna Ibascova înainte, iar în ultimul raport cu privire la Irak se vorbește de 90% din teritoriu care nu este în siguranță, nu este um, guvernat de reguli și există în continuare și reziduri nucleare. Uh, Mulțumim foarte mult pentru acest raport, pentru că, într-adevăr, ați preluat puncte foarte importante. Considerăm că trebuie ca acordul de asociere să fie folosit pentru ca noi, Uniunea Europeană, să ne scuzăm oarecum pentru că am cauzat și noi această distrugere care niciodată n-ar fi trebuit să aibă loc. Mulțumesc, domnule Maier. Și acum, domnul Landsbergis, un minut. Landsbergis, yes. Ah, thank you, yeah, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu m-aș concentra asupra alineatului 9 și susțin cele propuse de colegul Stevenson, dar dacă acesta nu trece, atunci aș adăuga eu un, o, un amendament cam în felul următor. Parlamentul salută angajamentul autorităților irakiene pentru asigurarea condițiilor de trai și de deces în decență pentru toți uh, rezidenții uh, din Camp Ashraf și din alte tabere similare. Trebuie ca guvernul să facă tot ce este posibil pentru a facilita relocarea uh, respectiv revenirea în, în, domic, la domiciliul lor a celor internați acolo în condiții democratice. Doar așa se poate ajunge la o soluționare finală. Cam atât. Președintele, mulțumesc, domnule Landsbergis. Domnule Cucan, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez munca domnului Mauro. Am susținut uh, mai multe amenamente care privesc violarea drepturilor omului. Înțeleg că unele chestiuni ale drepturilor omului au fost incluse în acest raport, dar aș vrea, prin amendamentele pe care le susțin, să arăt că există mult mai multe încălcări a acestor drepturi. De asemenea, am rezerve serioase în ce privește uh, mutarea uh, unor uh, refugiați iranieni din Camp Ashraf în Camp Liberty nu sunt de acord cu tonul foarte pozitiv uh, al amenamentului nou în versiunea sa inițială. Situația este mult mai dramatică de atât și necesită atât atenția cât și contribuția noastră în soluționarea unei situații cât se poate de expeditiv, astfel încât drepturile fundamentale acestor oameni să nu sufere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum o uh, concluzie foarte scurtă din partea domnului Mauro. Da, domnule președinte, doar câteva secunde pentru a le mulțumi colegilor pentru observațiile făcute. Fără îndoială o să le iau în considerare, mai ales la întâlnirea raportorilor din umbră de după masă. Nu există nici o poziție negativă, nici o problemă în a uh, Uh, pune în evidență problemele care există și care au fost numite aici. Nu trebuie deloc să ne rușinăm să numim încălcarea drepturilor omului. Trebuie să includem aceste observații, dar într-o viziune pozitivă legată de natura acestui acord. Adică vorbim despre un acord care va permite cât mai repede posibil ca Irakul să iasă din criza pe care o tra- uh, traversează și ca stat și ca națiune. Mulțumesc! domnule Mauro. Putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc săptămâna următoare și urăm bun venit ambasadorului Statelor Unite. so I have the privilege now. Am onoarea și bucuria să urez bun venit domnului ambasador Kennard în cadrul comisiei noastre parlamentare. Vă urăm bun venit, mai ales acum după ce s-a încheiat campania electorală. Și cu alegerea președintelui de la Washington, putem acum să spunem lucrurilor pe nume cu siguranță. Avem uh, alături de noi reprezentantul unui partener foarte strâns și tradițional al nostru, Statele Unite. Prin urmare, dăm cuvântul direct ambasadorului Kenneth pentru a ne face o prezentare introductivă, după care vor veni întrebări și comentarii din partea colegilor și dumneavoastră să le răspundeți. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. E un moment foarte potrivit să ne întâlnim, nu doar datorită încheierii alegerilor, în urma care a fost ales președintele Obama, dar este o săptămână importantă în Washington. Președintele Schulz, astăzi, săptămâna aceasta, este în Washington, se va întâlni cu vicepreședintele Biden și alți lideri din guvernul american. De asemenea, urmează dialogul uh, transatlantic al uh, legiuitorilor care va avea loc în Washington începând cu vineri. Prin urmare, săptămâna este una foarte plină și importantă. Având în vedere că acum câteva săptămâni președintele Obama a fost reales, iată un moment foarte bun să ne întâlnim, să discutăm despre importanța parteneriatului nostru și să revizuim multe dintre provocările comune cu care ne confruntăm. Există milioane de oameni care ne-au urmărit alegerile, oameni din întreaga lume, lume. Pentru mine a fost pentru prima dată când am participat la alegeri din afara Statelor Unite și a fost uh, uluitor să observ cât de interesați au fost uh, oamenii de aici de politica din țara noastră. Iată acum uh, se pun întrebări ce înseamnă acest lucru, care va fi uh, cel de-al doilea mandat al președintelui Obama pentru cetățeni americani și cetățeni din întreaga lume. Președintele Obama și-a început mandatul cu înțelegerea problemelor care există, mai ales în acest secol al XXI-lea în care totul este interdependent. Ne-a spus că parteneriatul între națiuni nu e o alegere, ci singura modalitate de a ne promova securitatea și de a duce lucrurile mai departe. Cred că este clar acum că pe durata primului mandat al președintelui în cei patru ani anteriori și a ținut angajamentele de a ne uh, consolida parteneriatele cu alte țări și cu instituții multilaterale, în special ONU și Uniunea Europeană. Sper că cu toții ați observat eforturile pe care le-am făcut în ultimii patru ani pentru a ne consolida cooperarea cu instituțiile europene și în special cu Parlamentul European. De asemenea, am fost încântați de parteneriatele eficiente pe care le avem cu una dintre cele mai noi instituții europene și anume Serviciul de Acțiune Externă. Sigur, întotdeauna rămân multe lucruri de făcut, însă Acum, când facem inventarul primului mandat al președintelui Obama, vă pot spune că guvernul american a beneficiat foarte mult de cooperarea consolidată cu Uniunea Europeană. Președintele Obama ne-a spus că Uniunea Europeană este piatra de temelie a colaborării noastre cu întreaga lume și de aceea reprezentanții ai guvernului american au întâlniri regulate cu omologii săi europeni pentru a coordona acest parteneriat absolut esențial. În alegerile prezidențiale, cetățenii americani au fost confruntați cu o alegere foarte clară și alegerea lor a fost să permită președintelui Obama să rămână în Casa Albă pentru a-și uh, duce mai departe viziunea sa pentru Statele Unite. În ceea ce privește politica externă, aici în mare parte are legătură de parteneriatul nostru cu dumneavoastră, cu Europa. Pentru noi a fost uh, uluitor să observăm că pe durata primului mandat al președintelui Obama am reușit să avem priorități de politică externă aliniate și sperăm că acest lucru să continue și în cel de-al doilea mandat. Avem uh, un domeniu de activitate extins consolidat și am plăcerea să mă aflu în mijlocul acestei relații, adică să facilitez relațiile dintre UE și SUA. Și în fiecare zi există sute de aspecte care sunt abordate la toate nivelurile de guvernamentare. Pe scurt, acestea pot fi grupate în patru categorii. 1. În primul rând, sprijinul aspirațiilor oamenilor din uh, noile democrații în formare. 2 combaterea terorismului global și amenințărilor globale. 3. Coordonarea asistenței oferită categoriilor de populație cele mai vulnerabile și 4. Modalități de a ne intensifica cooperarea economică. O să mă refer la câteva dintre aspectele principale din fiecare domeniu în ceea ce privește sprijinirea dorințelor cetățenilor din noile democrații. Asta este cel mai important lucru pe care îl facem uh, împreună și am văzut că în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord, în ultimii ani există o mare dorință pentru democrație. Am colaborat cu UE pentru a promova aspirațiile oamenilor care doresc libertate în Libia, Siria, Egipt, Tunisia și în alte țări, lucru care va continua și pe viitor. Săptămâna trecută, Statele Unite au salutat încetarea focului din Gaza. Întreaga lume a privit cu mare preocupare spre situația respectivă. Am reușit să ajungem uh, deocamdată la o perioadă de calm relativ și acea înțelegere a rezultat în urma eforturilor diplomatice făcute de Egipt, Israel, autoritatea palestiniană, alții testate din regiune, ONU, aliații noștri europeni. Așa cum a spus doamna secretar Clinton săptămâna trecută, acesta este un moment critic pentru regiune. Oamenii din regiune merită șansa de a trăi fără frică, fără violență și acordul de încetare a focului e un pas în acest sens. Acum trebuie să ne axăm pe rezultate durabile care să promoveze Uh, creșterea securității și așteptările legitime ale palestinienilor și israelienilor. În următoarele zile vom colabora cu partenerii din regiune pentru a consolida acest progres și pentru a îmbunătăți condițiile pentru oamenii din Gaza și siguranță pentru cei din Israel. Fiecare pas pe care îl facem trebuie să ne ducă către un proces de pace solid și durabil pentru toți cei din regiune. Suntem pentru crearea unui stat uh, palestinian ca parte a unei soluții cu două state care să rezulte în urma unor negocieri directe, fără precondiții, între palestinieni și israelieni. Vom continua să ne opunem eforturilor Palestinei de a-și uh, upgrada statutul la ONU în afara cadrului unei soluții negociate, așa cum am menționat. De asemenea, Parlamentul European uh, a dat premiul Saharov pentru libertate de gândire uh, către doi dizidenți foarte curajoși și salutăm Parlamentul European pentru că a făcut acest lucru. Activitatea noastră continuă și în Afganistan sprijinim uh, tranzițiile paralele politice și economice în desfășurare acolo. Uh, la finele lui 2014 va avea loc o tranziție cheie și va fi esențial pentru SUA, UE și alți parteneri internaționali să continue să sprijine forțele de securitate afgane pentru a asigura stabilitatea în regiune salutăm angajamentul UE către procesul care implică uh, partea aceasta de lume, Asia, Uh, este un element critic în procesul de tranziție. Pe durata primului mandat al președintelui Obama am lucrat îndeaproape și uh, în ceea ce privește Balcanii cu UE. Secretarul Clinton și doamna înalt reprezentant Ashton au lucrat îndeaproape în Serbia, Bosnia și Kosovo pentru a încuraja liderii politici locali să depășească barierele etnice și interesele personale și să ducă la uh, reformele dorite de cetățeni. De asemenea, în Ucraina am colaborat îndeaproape. Probabil ați văzut de curând că Cathy Ashton și Hillary Clinton au oferit împreună uh, o poziție în uh, media, mass media locală, pentru, în care spuneau că doresc ca alegerile să se desfășoare în mod liber. Lucrăm îndeaproape și în Belarus. Sunt multe lucruri de făcut și în Europa și lucrăm cu Uniunea Europeană pentru a aborda toate aceste chestiuni. În ceea ce privește Asia, Există transformări istorice în Burma uh, și acolo ne-am coordonat îndeaproape cu UE, am avut uh, vizite la nivel înalt acolo. Cathy Ashton și Hillary Clinton au făcut acest lucru și de curând și președintele Obama și-a făcut, uh, a făcut prima vizită în Burma așa cum au făcut și președintele Barroso în ultimele luni. Toate aceste vizite subliniază eforturile noastre comune pentru a sprijini schimbările din țara respectivă. În domeniul drepturilor omului vreau să salut numirea domnului Stavros Lambinidis, fost eurodeputat, ca uh, reprezentant special UE pentru drepturile omului. Probabil știți că am lucrat îndeaproape cu Stavros în calitate de membru al Parlamentului European. Știu că uh, va aduce o contribuție foarte importantă la această nouă poziție pe care o ocupă. Ne-am întâlnit, s-a întâlnit cu reprezentanții ai guvernului din Washington și vom colabora pentru a promova drepturile omului în întreaga lume și pentru a ne axa pe aspecte importante, cum ar fi drepturile omului sau um, drepturile comunității LGBT în întreaga lume. În ceea ce privește combaterea terorismului un subiect foarte important pe agenda noastră comună, așa cum știe toată lumea. Continuăm să colaborăm uh, în combaterea amenințărilor, nu doar ale terorismului, ci și a proliferării armelor nucleare, uh, activităților teroriste. În ultimii patru ani am lucrat îndeaproape cu UE, în special cu Parlamentul European în acest domeniu. Pentru a putea să Uh, ducem la semnarea acordului de neproliferare și de uh, depistare a activităților de, de finanțare a activităților teroriste, uh, securitatea portuară în special acordul privind uh, lista cu numere pasagerilor, acordul SWIFT, sunt uh, puncte controversate și uh, apreciem de aceea efortul pe care l-ați făcut în acest sens și sprijinul pe care ni l-ați acordat. Anul trecut am lansat o nouă inițiativă de combatere a terorismului, inițiativă globală, în care ne-am unit forțele cu Uniunea Europeană și alți parteneri globali pentru a reduce terorismul, pentru a ajuta țările să se apere împotriva terorismului. Salutăm cooperarea UE la deschiderea uh, primului centru de formare în domeniul uh, ordinii de drept din Tunisia, care va oferi uh, astfel de sisteme de formare pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Acțiunile din Libia au uh, fost uh, uh, proeminente în mass media în ultimele luni. Exist, au existat sancțiuni pentru a duce la căderea regimului Gaddafi, înghețarea activelor și așa mai departe. Uh, am lucrat pe sancțiuni în mod eficient, nu doar în Libia, ci și în Iran ne-am coordonat îndeaproape cu Uniunea Europeană în ceea ce privește sancționarea programului nuclear al Iranului și cred că e foarte clar că sancțiunile pe care le-am instaurat împreună cu Uniunea Europeană au ajutat uh, la readucerea Iranului la masa negocierilor cu comunitatea internațională. Lucrăm îndeaproape cu Cathy Ashton și echipa sa la aceste negocieri. Statele Unite și UE Colaborează de asemenea pentru a împiedica proliferarea armelor de distrugere în masă în Corea de Nord și pentru a cere țării respective să își respecte obligațiile internaționale. În ceea ce privește Siria, am impus și acolo sancțiuni în comun pentru a exercita presiunea asupra regimului Assad și în Sahel lucrăm îndeaproape pentru a combate amenințările teroriste. Ne axăm și pe problemele care par să se contureze în Mali, mai ales în partea de nord, înțelegem că situația respectivă va necesita o soluție regională, de aceea uh, lucrăm cu forțele multinaționale de acolo, un efort care sperăm va fi condus uh, de partea africană pentru a ajuta uh, partea somaleză să elimine forțele teroriste în ceea ce privește dezvoltările ulterioare. Un aspect interesant despre parteneriatul nostru ori de câte ori se întâmplă ceva în întreaga lume, fie că e vorba de amenințări, crize, întreaga lume urmărește răspunsul dat de SUA și UE. De aceea continuăm să colaborăm îndeaproape. În aprilie am organizat o conferință a donatorilor în Nairobi. 1,2 miliarde de dolari au fost colectate din partea altor donatori pentru aceste probleme. Delegația UE și USAID, delegația noastră, se vor întâlni luna viitoare în Nairobi pentru a vedea, vedea cum ne putem intensifica eficiența programelor de asemenea, facem tot ce se poate pentru asistența umanitară către Siria și pentru a face față crizei acolo. 565 de milioane de dolari sunt oferiți ca asistență umanitară Siriei, care reprezintă 75% din fondurile totale din partea donatorilor. Deci SUA cu împreună reprezintă asta. Și ultimul lucru la care vreau să mă refer are legătură, chiar dacă nu directă, cu politica externă. E un aspect foarte important și anume cooperarea pe chestiuni de reglementare și economice. Cu toții știm că baza unei politici externe eficiente și puternice pentru orice țară este o economie internă dinamică. Cu toții ne confruntăm cu probleme pe plan economic, ne revenim uh, de pe urma unei crize enorme, cea mai mare de la Marea Depresie și trebuie să uh, ne potențăm reciproc economiile, să creăm uh, locuri de muncă, creștere economică. Parteneriatul nostru economic este cel mai mare din lume. Pe lângă acesta, orice parteneriat economic e minuscul, fiindcă acoperim un trilion de dolari în comerț și dacă uh, adunăm aceasta cu investițiile străine directe, ajungem la o relație de 4 triliarde de dolari. Este o relație benefică pentru ambele părți ale Atlanticului și um, în ciuda acestor reușite, cu toții știm că există mult mai multe lucruri care pot fi făcute. Deci trebuie să găsim modalități pentru a ne consolida parteneriatele economice în cei aproape trei ani de cât ocup această poziție, uh, n-am văzut niciodată un impuls mai mare în acest domeniu și asta datorită multora dintre dumneavoastră de aici, din Parlamentul European. Putem spune că am inițiat o discuție foarte importantă în grupul de lucru la nivel înalt pe dezvoltare economică și locuri de muncă vor avea loc discuții importante săptămâna aceasta pe acest subiect foarte relevant în Washington și pe durata dialogului transatlantic pe care l-am menționat. Asta ne oferă ocazia să ne consolidăm și extindem relațiile economice și sper că vom putea exploata această oportunitate la maxim. În ceea ce privește confidențialitatea datelor, ne-am uh, axat foarte mult pe acestea când am vorbit de uh, PNR și TFTP. S-au făcut eforturi foarte mari pentru uh, respectarea uh, și interoperabilitatea regimurilor de confidențialitate a datelor. Dumneavoastră vă ocupați de legislație aici, pe confidențialitatea datelor comerciale, noi ne modernizăm legislația în SUA, deci trebuie să ajungem la sisteme care, chiar dacă nu sunt perfect identice, pot să fie uh, compatibile și interoperabile. În încheiere, acum când începe cel de-al doilea mandat al președintelui Obama. Este clar că activitatea importantă pe care am început-o împreună în primul mandat trebuie să continue și va continua. Evenimentele din întreaga lume ne-au arătat în mod dramatic că ne confruntăm cu foarte multe provocări. Dar, așa cum a spus eh, președintele Obama acum câteva săptămâni în seara alegerilor, își începe cel de-al doilea mandat mai determinat și mai inspirat ca niciodată cu privire la munca ce l așteaptă. Vom aborda aceste provocări, așa cum am făcut-o și în primul mandat, colaborând îndeaproape cu Uniunea Europeană. Și din perspectiva președintelui nostru și a secretarului nostru de stat, din punctul meu de vedere și a tuturor membrilor administrației americane, vă pot spune că știm că nu există un partener mai bun pentru noi în acest sens decât Uniunea Europeană. Trecutul cred că deja a demonstrat acest lucru. Vrem să vă felicităm cu privire la faptul că sunteți câștigătorii premiului Nobel. Știm că acest lucru este um, o recunoaștere a celor făcute până acum, dar și a celor care urmează să fie făcute. Sperăm împreună cu noi, pentru că vă considerăm cel mai important aliat al nostru uh, în promovarea păcii și prosperității în întreaga lume. Mulțumesc! Thank you very much, Ambassador Kenneth. Uh, indeed, we have a very large agenda for Mulțumim, uh, domnule ambasador. Într-adevăr, există o agendă foarte extinsă de cooperare între UE și Statele Unite și, și noi putem spune de partea noastră că uh, Statele Unite respectiv uh, reprezintă cel mai important partener strategic în relațiile globale și chiar și bilaterale pe care le avem. Acum trecem la intervențiile colegilor noștri din Comisia AFET. Începem cu intervenții de câte două minute. Începem cu coordonatorii, mai specific domnul Salafranca din partea PPE. Două minute, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Și vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru cooperarea de dumneavoastră de până acum cu noi și pentru prezența noastră permanentă în diferitele organe și uh, formațiuni uh, ale Parlamentului European. Ați explicat foarte bine care sunt uh, elementele comune dintre uh, Statele Unite ale Americii și UE uh, în diferite planuri și dumneavoastră ca ambasador ați încercat să consolidați această cooperare. Ați spus că în următorii ani vor fi de înfruntat multe provocări, Orientul apropiat, Egiptul, alte țări din regiune au primit uh, susținere foarte importantă din partea Statelor Unite. Nu știu dacă știți că săptămâna trecută am uh, adoptat o rezoluție cu privire la conflictul din uh, fâșia Gaza. Vreau să vă felicit pentru prezența dumneavoastră și pentru contribuția dumneavoastră la armistițiul care deocamdată domnește acolo. Vrem să continuăm dialogul pentru a ajunge la o soluție finală, chiar dacă mă îngrijorează faptul că probabil nu se va ajunge acum la această soluție. Ehm, ehm, înțeleg că Statele Unite deocamdată se și retrag de pe aceste poziții. Poate domnul Petering va eh, spune mai multe despre asta. La la audierea de la Națiunile Unite, care urmează să aibă loc joi uh, în această săptămână, ce veți spune dumneavoastră? Apoi, în ce privește uh, nevoia de a întâlniri, uh, întări canale de diplomatice cu eh, China, eh, cred că trebuie să se intensifice dialogul ca să nu se ajunge la un conflict acolo. În ce privește Iranul, cred că eh, contactele cu Iranul trebuie reluate într-un format de dialog 5 plus 1. În ce privește Cuba, Uniunea Europeană și Statele Unite urmăresc același obiectiv, să realizăm o tranziție democratică pașnică în Cuba. Ehm, ehm, a fost însărcinat eh, cu contribuția la acest deziderat și Serviciul de Acțiune Externă. Acum, însă, ce se va întâmpla cu președintele Obama? Va fi mai flexibil eh, președintele Obama în al doilea mandat? Ambassador very welcome. La Joy. Mulțumim, eh, domnule ambasador, pentru prezența noastră aici în uh, mijlocul nostru. A fost o mare ușurare să-l vedem pe uh, domnul Obama uh, obținând al doilea mandat în calitate de președinte. Mulțumim, mulțumim și pentru consecvența cu care urmăriți dumneavoastră discursul politic demarat în cursul primului mandat al președintelui, în ciuda de exemplu, dificultățile pe care noi le avem aici. Vreau să comentez uh, puțin uh, pe marginea celor spuse de domnul Salfranca. Vă felicit mai întâi pentru poziția adoptată în, în ce privește conflictul din Fâșia Gaza. Vreau să uh, întreb dacă uh, susțineți și dumneavoastră un uh, Orient Mijlociu liber de uh, arme nucleare, pentru că, uh, iată, avem uh, avem această mare îngrijorare a programului nuclear iranian uh, uh, și alte provocări de acest tip în regiune. Cum vedeți apoi faptul că uh, China își întărește prezența militară la frontierele sale într-o manieră cât se poate de intransparentă. Ați vorbit și de Sahel și de Maliu de Nord în special. Dar Am uh, înțeles că vă retrageți pe niște uh, poziții din Atlanticul uh, de mijloc. Așadar, ce se întâmplă? Înțeleg că, că chinezii doresc să ocupe această poziție despre, de pe care Statele Unite sunt dispuse să se retragă. Deci, cum comentați aceste lucruri? Și, în final, în final nu accept uh, Uh, motivul uh, invocat de Statele Unite pentru uh, utilizarea dronelor, avioanelor pilotate automat care produc victime umane. Cum, cum intenționează Statele Unite să continue exploatarea acestor arme în lumina dreptului internațional? Ambassador, uh, Welcome to you and... Uh... Doamna Nates, mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezența dumneavoastră aici. De partea grupului nostru am fost uh, foarte bucuroși să aflăm că poporul american a decis să-l realeagă pe Obama. A fost o decizie foarte înțeleaptă din partea multor milioane de americani. Uh, în timpul Convenției Democraților uh, am fost uh, prezentă la Charlotte, în Carolina de Nord, și una dintre experiențele cele mai plăcute pe care le-am avut acolo a fost să constat uh, cât de puțin s-a vorbit despre Uniunea Europeană, despre anumite state din Uniunea Europeană. Înțeleg că această convenție, evident, este o chestiune de afaceri interne și uh, se adresează uh, poporului american. Da? Uh, se adresează în primul rând democraților, dar și publicului în general. Așadar, a fost o experiență uh, oarecum amară pentru mine. Eu mi-am exprimat bucuria pentru victoria lui Obama, dar singura referință la Europa în spiciul lui uh, final a fost următoarea. Criza din uh, Europa trebuie uh, stăvilită. Punct. Deci atât s-a spus despre Europa. Deci undeva mi se pare că există un contrast. Deci nu mă îndoiesc de sinceritatea spuselor dumneavoastră, doamne, domnule președinte, uh, nu mă îndoiesc de sinceritatea doamnei secretar de stat Hillary Clinton, dar nu, nu sunt sigură că aceste intenții ale dumneavoastră, aceste aspecte de cooperare, de parteneriat între noi sunt transmise poporului american în tocmai. Cum credeți dumneavoastră că se poate îmbunătăți această situație? Mulțumesc și acum domnul Butikofer. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, permiteți-mi să vă felicit, domnule ambasador Kennard, pentru eforturile dumneavoastră din ultimii ani, când ați încercat să contribuiți la dezvoltarea uh, relațiilor transatlantice. Uh, uh, munca dumneavoastră din ultima vreme stă mărturie pentru acest efort. Ați vorbit despre perspectivele de viitor ale acestui parteneriat. Uh, n-am auzit prea multe cu privire la această viziune în cursul campaniei electorale americane și m-ar bucura să aud mai multe în acest sens pe viitor. Da, s-a vorbit despre parteneriatul economic și um, despre acorduri de liber schimb uh, și uh, cred că există și alte interese comune prin care putem îmbunătăți și ameliora acest parteneriat. Uh, aș menționa unele dintre ele. Mai întâi, m-aș bucura foarte mult și mulți europeni ar fi foarte bucuroși dacă președintele ar uh, reveni la agenda lui de uh, protecția climei, care oarecum s-a pierdut prin sertare în ultimii ani. Eh, și dacă Statele Unite ar eh, aborda o diplomație mai agresivă în ce privește eh, protecția climei. De asemenea, credem că susținerea unui upgrade a statutului palestinian în adunarea generală a ONU ar fi extrem de salutată. Deci o revenire a poziției Statelor Unite ar fi extrem de oportună în ce privește regiunea Asia-Pacific. Cred că trebuie să cooperăm și aici în cele ce urmează și încă observație. Primul mandat al președintelui Obama a început cu o intenție declarată de a revizui complet, a reseta relațiile cu Rusia. Cred că s-a făcut chiar mai bine decât se intenționa. Acum și doamna Merkel vrea să-și reseteze Uh, relația cu Rusia. Ce vor face Statele Unite acum în acest al doilea mandat? Mulțumesc și acum din partea grupului ECR, domnul Tanak. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ambasador, bun venit și din numele ECR. Ați vorbit despre votul SWIFT. De fiecare dată când vorbesc uh, în fața electorilor din circumscripția mea, le vorbesc de SWIFT și spun că Statele Unite și-au dat seama de rolul important al Parlamentului European ca jucător în politica externă și în, după tratatul de la Lisabona. Și vreau să știu, uh, cred că și lucrurile s-au schimbat pozitiv pentru uh, SUA după acest vot. Mă mi-amintesc și de vizita lui Joe Biden care a venit să vorbească în fața plenarei. Uh, Grupul meu, dar și în general colegii mei, ne-am uitat cu atenție la ce s-a întâmplat la alegeri și ne, ne uitam și la cine va, o va înlocui pe doamna Clinton ca ministru de externe. Cred că dumnea ei uh, se pregătească poate pentru, se pregătește pentru uh, campania electorală de, pentru președinția de peste patru ani. Oricum am fost bucuros să, să văd angajamentul uh, guvernului dumneavoastră pentru a reîncepe procesul de pace în Orientul Mijlociu. Noi, în ultima săptămână, suntem de, am fost de acord cu poziția guvernului dumneavoastră, a fost oarecum uh, prematur să stabilim că uh, Palestina să fie un stat uh, sub observație din partea ONU. În orice caz, uh, președintele grupului de prietenie Parlamentul European Taiwan um, este extrem de îngrijorat și de tensiunile care se, întâmplă, se au loc în uh, mările Chinei și sper că putem colabora și pe acest punct. Am avut un raport uh, pe tema Africii pe care l-am votat în această dimineață. Din nou am vorbit și acolo de rolul uh, SUE, SUA și NATO cu privire la scut. Știți că această colaborare este absolut important, esențială în combaterea terorismului. Iar apoi la raportul pe tema Muntenegru Balcanii de Vest, din nou avem nevoie de colaborarea noastră și în ceea ce privește Sahelul și Sahara Occidentală, mă bucur că ați vorbit de probleme din Mali, și uh, cred că, într-adevăr, avem motive de îngrijorare atât în SUA cât și în Uniunea Europeană. Există foarte multe domenii de interes comun, America Latină, acordul de liber schimb cu Columbia, pe care trebuie să-l ratificăm, dar și relațiile cu, Africa de, cu Asia de Sud și sancțiunile împotriva Iranului și a Siriei. Întrebarea pe care vreau să vă pun însă este ce se întâmplă în domeniul uh, prăpăstiilor uh, fiscale care există în momentul de față. Credeți că se poate să creăm o zonă de liber schimb între SUA și UE? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Teană, că propun acum să-i dau cuvântul domnului Chenoc înapoi pentru ca dumnealui să răspundă la cele cinci întrebări uh, ale coordonatorilor și după aceea vom mai avea cinci alte întrebări din partea altor colegi. Veți avea ocazia așadar să răspundeți și după aceea la alte întrebări. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și pentru felicitările pe care mi le-ați adresat după alegerile prezidențiale. Apreciem aceste cuvinte pozitive. Aș dori să înțelegeți că în coordonarea noastră cu Parlamentul apreciem faptul că mulți dintre dumneavoastră sunt extrem de angajați pe subiecte uh, care ne preocupă foarte mult, mai ales în Orientul Mijlociu. Știu că domnul Salafranca a fost în Egipt cu doamna Ashton și doamna Gomez de asemenea participă foarte des la delegații în această zonă. Apreciem foarte mult faptul că ne oferiți multe informații când, atunci când întocmiți aceste vizite și vreau să folosesc ocazia să vă mulțumesc pentru aceasta. Am descoperit uh, și că aveți uh, relații foarte bune cu Africa de Nord și cu în Orientul Mijlociu pe care noi nu le avem, pe care le-ați dezvoltat prin grupurile politice și ne ajută când uh, faceți vizite în acea regiune și ne oferiți uh, apoi feedback-ul dumneavoastră. Există multe puncte pe care le-au menționat colegii înainte. Aș vrea să încerc să vorbesc uh, foarte pe scurt despre fiecare. Domnule Salafranca, m-ați întrebat care este situația în legătură cu Cuba, care este posibilitatea de a avea mai multă flexibilitate în acest al doilea mandat. Nu sunt foarte convins dacă situația în Cuba s-a schimbat uh, cu adevărat, astfel încât să justifice o schimbare radicală în politicile noastre. Noi avem în continuare informații cum că există represiuni uh, și uh, persecutări ale disidenților, și uh, ale persoanelor din opoziție și până când nu vom vedea o bunăvoință pentru a schimba nivelul de opresiune din această țară, nu cred că vom avea nici din partea noastră o schimbare prea radicală de curs. Cam aceasta este situația. Mi s-au adresat întrebări și cu privire la politica noastră în Asia și uh, Marea uh, de Chinei de Sud, atunci când președintele a anunțat pentru prima dată că ne vom concentra mai mult pe politica externă în Asia, am fost într-adevăr confruntat cu câteva îngrijorări, pentru că aceasta ar fi putut fi interpretat ca o întoarcere cu spatele la Europa. Cred că lucrurile însă s-au schimbat. Există din ce în ce mai multă recunoaștere pentru faptul că Statele Unite trebuie să se întoarcă către Asia, dar și Europa trebuie să se întoarcă către Asia. Și am colaborat foarte bine cu Serviciul de Acțiune Externă, cu doamna Ashton, care a semnat cu doamna Clinton un, o declarație comună în iulie, care se angaja să lucreze împreună cu America pentru a avea o politică comună față de Asia. Doamnă Gomes, ați menționat cuvântul uh, amenințare militară din partea Crinei. Noi nu vedem uh, lucrurile așa. Ați spus military build-up, deci într-adevăr uh, o întărire a forțelor militare. Noi Știm că există din partea Uniunii Europene embargoul de arme față de China. Știm însă că și China este o putere emergentă și că are o economie dinamică și în creștere și obiectivul principal al președintelui nostru în politica cu China este să salute China ca și partener împreună cu Europa în această arhitectură, arhitectura guvernanței globale care funcționează și în ONU și în uh, OMC. Și deci dorim să avem un parteneriat mai strâns cu China și credem că o colaborare cu Europa ar putea să ne ajute în acest sens. S-au pus câteva întrebări cu privire la rolul uh, din parteneriatului dintre UE și SUA și felul în care aceasta a influențat campania din SUA. După cum a întrebat domnul Coffer, știți că alegerile noastre au avut ca subiect mai ales politica internă mai mult decât cea externă. Deci nu este de mirare că există în general foarte multe discuții despre politica externă, dar uh, sunt câteodată destul de uimit uh, când sunt întrebat de ce Europa n-a fost un subiect mai important în campanie. Eu am uh, beneficiul de a trăi aici în Europa și de a putea urmări tot felul de alegeri din Europa. Și nici în alegerile noastre nu se vorbește de America, deci nu văd de ce ar trebui să vorbim noi despre Uniunea Europeană în alegerile noastre. Alegerile întotdeauna tratează probleme interne, adică probleme de buzunar, cum ar fi taxe, impozite, pensii și așa mai departe, ceea ce interesează pe oameni. Singurul comentariu pe care aș vrea să-l fac în acest context este că chestiunile despre care se discută în campaniile electorale sunt, de fapt, chestiuni care țin de criză. Noi nu avem o criză cu Europa acum. Singura criză cu care ne confruntăm este criza economică cu care vă confruntați și dumneavoastră. Și după cum ați spus și înainte și după cum a spus și președintele Obama, el a menționat, de exemplu, în campania sa criza din zona euro. El uh, a încercat să discute și să lupte împotriva acestei crize și să folosească experiența anterioară. În legătură cu întrebarea domnului Butikofer cu privire la schimbările climatice, mi se pare o întrebare foarte importantă. Campania electorală a președintelui la primul său mandat afirma că va face tot posibilul pentru a combate schimbările climatice. Am fost uh, dezamăgiți, ca și mulți de aici, pentru că nu am putut să mergem la COP15 la Copenhaga cu o legislație deja adoptată în Statele Unite, o lege deja uh, hotărâtă. Însă este important să recunoaștem că președintele a făcut tot posibilul și în, va face în continuare totul pentru a convinge și Congresul și a combate schimbările climatice. Emisiile care sunt bazate pe pragul din 2008, adică 25%, de procente, este poate un prag insuficient, deci poate am putea face mai mult. A mai fost o altă întrebare, întrebarea domnului Tană cu privire la prăpastia fiscală. Acum ajungem într-adevăr la politica noastră internă. Este o situație fluidă, am putea spune, adică lucrurile se întâmplă în timp ce vorbim. Avem o alegere la Congres. Acum președintele s-a întâlnit cu John Bain vineri pentru a încerca să rezolve situația. Încercăm să rezolvăm situația cât mai repede, încercând să evităm un rezultat care ar fi catastrofal și pentru Europa și pentru Statele Unite. Și poate că ar trebui să mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Avem într-adevăr cinci alte întrebări uh, din partea colegilor. Aș vrea să-i rog însă să se limiteze la un minut, pentru că după aceea mai avem și o întâlnire cu ministrul Macedoniei de externe. Milan mulțumesc, domnule președinte. Domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru rolul pe care îl acordă Statele Unite relației cu Uniunea Europeană. Statele Unite sunt în continuare o putere indispensabilă, după cum a spus și doamna Clinton, care ar putea fi atunci consecințele acestor legi care sunt necesare din punct de vedere bugetar în uh, SUA. Apoi ați vorbit și despre toate continentele, mai mult sau mai puțin, America Latină, Cuba. Aș vrea să știu, în al doilea mandat al domnului președinte, care sunt relațiile cu America Latină. Mulțumesc, domnule Milan Mon, și acum îi dau cuvântul domnului Chirol, Kirilov. Un minut. Stimate domnule ambasador, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la noi în comisie. Ați uh, răspuns foarte abil uh, la întrebările care vi s-au pus uh, înainte. Vreau să vă întreb dacă ar fi posibil ca președintele Obama, ca atare, să viziteze Strasburgul sau uh, Bruselul în acest al doilea mandat și să ne confirme personal că Europa este un jalon al angajamentelor sale, cum a spus dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc uh, și pentru eforturile pe care le faceți în alte domenii. Există însă anumite state în Uniunea Europeană care au în continuare uh, viza, uh, vize pentru, Uniune, pentru Statele Unite. Credeți că există vreo posibilitate de progres în acest al doilea mandat? Pentru că este anacronic să se întâmple așa. De fapt, totul depinde de uh, respingerea numărului, numărul de respingere de vize, dar dumneavoastră le respingeți până la urmă consulatul. Uh, Întrebarea este ce facem pentru a scăpa de această situație vechită în Europa. Mulțumesc, președintele Pöttering are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule ambasador, felicitări pentru realegerea domnului președinte Obama. Cred că faptul că dumneavoastră rămâneți la Bruxelles este un uh, efect secundar pozitiv atâta timp cât președintele Obama este președinte. Am două întrebări și prima a fost pusă de către domnul Kirilov când am fost președintele Parlamentului, l-am invitat pe președintele Obama să vină să vorbească în Parlamentul European, dar din păcate aceasta nu s-a putut realiza. A venit uh, ministrul de externe, doamna Clinton. Ultimul președinte care a vorbit în fața Parlamentului uh, European a fost uh, președintele Reagan în 1985 în Strasbourg. Îmi amintesc foarte bine de acest moment. Ar fi bine ca după aproape 30 de ani președintele uh, Statelor Unite să poată veni să vorbească în fața Parlamentului. Mă bucur și să aud că președintele Schulz se întâlnește cu președintele Obama astăzi. A doua întrebare este cu privire la Orientul Mijlociu. Felicitări pentru ceea ce faceți acolo. Care este poziția americană cu privire la Hamas? și nu există o contradicție în faptul că, pe de-o parte, spuneți că vrem o soluție a celor două state, precum o dorim și noi, dar, pe de altă parte, nu doriți să oferiți un statut uh, mai bun palestinienilor. Cred că, totuși, trebuie să-i includem mai mult pe palestinieni în acest proces. Ați putea, eventual, să ne răspundeți la această întrebare. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru uh, declarațiile care ne-au încurajat, într-adevăr. Mulțumesc, domnule Petering. Acum are cuvântul doamna Șacă, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador. Aș dori și eu să vă felicit pe dumneavoastră și administrația dumneavoastră și sper că să rămâneți concentrați pe un subiect care mi se pare foarte important și anume libertatea digitală în lume. Poate că puteți să ne spuneți câteva cuvinte în acest sens pentru ca să nu există uh, un joc cu sumă zero în ceea ce privește cibersecuritatea, așa cum este perceput acum. Mă bucur de faptul că va exista un dialog al legiuitorilor trans transatlantici în acest weekend. Cred că putem să ne îmbunătățim cooperarea fără să distragem atenția asupra altora, pentru că cred că împreună am fi mai puternici în această lume mult mai competitivă. O altă chestiune pe care aș dori să o menționez este că atunci când lucrăm împreună trebuie să ne completăm, dar să fim independenți în același timp. Cred că este important ca americanii, fie Congresul sau uh, administrația, să înțeleagă că Uh, fie că e vorba de Iran sau când e vorba de sancțiunile împotriva Iranului uh, impuse de SUA sau când e vorba de drepturile de proprietate intelectuală, este important să limităm uh, independența și um, că se se limitează importanța și rolul Uniunii Europene și aceasta nu este benefic pentru nimeni. Poate că ar, mai multă înțelegere din partea Americii nu ar fi greșită pentru a putea să ne obținem uh, obiectivele comune. Mulțumesc și în final, doamna Luna Cec, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea verzilor vă salut și eu și vă urez bun venit la această reuniune, felicitându-vă, bineînțeles, și pentru rezultatul alegerilor și pentru um, postul noastră. A fost menționat de asemenea și uh, un punct de către colegii mei și anume voturile la uh, ONU de martea viitoare. S-a spus că am avut o rezoluție, o rezoluție foarte solidă care a fost uh, susținută de o majoritate a parlamentarilor săptămâna trecută și sperăm ca și mulți americani să poată să continue să susțină statutul de observator al Palestinei eu sunt raportor în Parlament pentru Kosovo și apreciez rolul pe care l-a jucat uh, America, statele, l-au jucat Statele Unite în acest context și uh, doamna Albright și ceilalți care au fost uh, prezenți la toate eforturile făcute Doamna Anne Mineți din partea Parlamentului European, doamna Clinton și doamna Ashton au uh, avut o abordare comună în această problemă. Parlamentul European a fost uh, cel din cele trei instituții europene care a susținut cel mai mult independența Kosovoului. Avem în continuare cinci state membre care nu recunosc uh, Kosovoul și nu avem majoritate în uh, adunarea generală ONU. Care este posibilitatea de progres pe care o vedeți dumneavoastră pentru ca Kosovoul să fie recunoscut uh, internațional? Mulțumesc! Mulțumesc, doamne că Acum vreau să-i dau cuvântul domnului ambasador pentru ca să răspundă la aceste cinci întrebări. Doctor, Thank you very much. Okay. I'll try to be very... Mulțumesc și o să încerc să am o intervenție cât de scurtă posibil. Domnul Milan Man s-a referit la această faleză fiscală. O să vă spun pe scurt despre ce este vorba. Este vorba de ceva foarte rău dacă se va produce, fiindcă, vă amintiți, anul trecut, în august, am avut o problemă cu plafonul creanțelor Congresul și Casa Albă au hotărât să amâne uh, discutarea acestei probleme până la finele acestui an. Dacă Congresul nu acționează, și uh, intră în vigoare această reducere automată a cheltuielilor și această creștere a impozitelor, va ajunge, se va ajunge la o problemă. E vorba de o lovitură de 500 de miliarde de dolari adusă economiei americane și asta ar putea să readucă, conform părerii unor dintre economiști, țara în recesiune. De aceea există presiuni să se rezolve această problemă la nivel politic. Eu aș spune cu precauție că sunt optimist. Uh, acum că s-au încheiat alegerile, cred că vor uh, reuși să ajungă la o soluție pentru a evita această problemă care ar putea fi gravă și pentru noi și pentru Europa. Eu am o mărturisire de făcut. Majoritatea timpului meu uh, mi l-am petrecut încercând să înțeleg Uniunea Europeană în Europa. Și nu mă acces prea mult pe America de Sud. Din păcate, așa că nu vă pot da detalii acolo dar vă pot uh, pune uh, în legătură cu experții noștri dacă vreți. Domnul Kirilov și domnul Pötering m-au întrebat dacă președintele ar putea să viziteze Bruxelles sau Strasburgul în cel de-al doilea mandat. Mai mult ca oricine aș vrea să se întâmple acest lucru, din multe motive, și sper să se întâmple la un moment dat acest lucru dar având în vedere care e programul președintelui, nu putem să ne luăm noi angajamente, nu putem prevedea acest lucru, dar eu fac eforturi să se întâmple așa ceva. De asemenea, domnule Kirilov, ați întrebat despre regimul de liberalizare a vizelor. Înțeleg care este frustrarea dumneavoastră în acest sens, președintele o înțelege, a lucrat la asta și în primul mandat, încercând să uh, liberalizeze regimul vizelor înțelegem care sunt frustrările, există totuși niște standarde obligatorii care trebuie respectate conform legislației noastre. Ne-ați întrebat de ce facem asta? Pentru că ne protejăm granițele și fiecare stat suveran face acest lucru, hotărăște cine îi trece granițele. Și aceste lucruri vor continua să fie evaluate și stabilite de noi. Există câteva întrebări pe care le-am auzit cu privire la uh, situația Palestinei în adunarea generală ONU. E o chestiune dificilă pentru noi, evident. E dificilă pentru că Uh, ne așează pe poziții divergente cu această instituție și cu statele membre UE, unele dintre ele, dar noi ne-am hotărât că singura cale rezonabilă de urmat pentru pace în negociere este să um, conducem nego- negocieri directe între Palestina și Israel și recunoașterea Palestinei de către ONU nu credem că ar modifica concret faptul că cele două părți trebuie să se întâlnească și să cadă la pace vor exista și consecințe um, secundare uh, față de autoritatea palestiniană și de aceea credem că cea mai bună cale de urmat este ca părțile să se uh, reunească și să rezolve această problemă singură. Ați întrebat despre Serbia, Kosovo și răspund și apoi mă întorc la aspectul care ține de libertatea spațiului digital. Uh, și noi suntem încântați de cooperarea pe chestiuni dificile care țin de Kosovo și Serbia. Dar recunoaștem și noi că dumneavoastră aveți factorul de influență cel mai mare datorită aderării. Și uh, atât Serbia cât și Kosovo sunt cele care trebuie să rezolve problemele între ele și să devină, sperăm, membre ale comunității transatlantice prin Uniunea Europeană. Există 90 de țări care recunosc Kosovo în prezent, din câte înțeleg. Vrem să crească acest număr, dar dacă Kosovo și Serbia își pot uh, normaliza relațiile, credem că acest proces va fi accelerat și numărul țărilor care le recunosc, va, recunoaște Kosovo îl va crește. Și facem eforturi în acest sens. Ați întrebat uh, despre libertatea spațiului digital. Știți că e un domeniu pe care colaborăm, având în vedere că în trecut uh, am lucrat în industria IT și telecomunicații, mă pasionează. Luna viitoare la Dubai are loc o conferință foarte importantă a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și o să se discute despre cum să evolueze internetul și credem că cea mai bună modalitate de a conduce, de a guverna internetul și de a promova libertatea digitală este prin uh, continuarea modului de gestionare actual a internetului, care a dus la această evoluție. Uh, mai puțină supraveghere din partea guvernelor, mai multă implicare a mai multor factori. Ne bucurăm uh, că săptămâna trecută a fost adoptată o rezoluție care consolidează această noțiune conform care cea mai bună modalitate de a gestiona internetul este prin participarea tuturor factorilor interesați, partea tehnică, societatea civilă, deci cei care sunt direct interesați, nu prin control guvernamental. Așa credem noi că poate fi promovată libertatea internetului. Știu că sunt întrebări la care nu m-am putut referi, dar vreau să clarific pentru toți eh, cei prezenți aici că dacă doresc să discute cu mine sau cu echipa mea, vă stăm întotdeauna la dispoziție pentru a găsi răspunsuri la întrebări care poate nu și-au găsit răspunsul astăzi aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și ocazia de a vă vorbi. Mulțumim foarte mult, domnule ambasador, pentru prezență. Uh, cu mare interes dorim să ne continuăm colaborarea cu dumneavoastră și administrația americană. Mulțumesc! colleague. In association în asociere cu delegația parlamentară mixtă UE-FIROM, urmează acum un schimb de opinii cu domnul Nicola Popoșchi, ministru de externe al fostei Republicii Iugoslavia Macedoniei, cu privire la recentele evoluții din această țară și la situația din Balcanii de Vest. Mai întâi, domnule ministru de externe Puposchi, bine ați venit și salut și pe domnul Hatzimarkakis, care este președintele delegației parlamentare mixte UE-FIROM și salut și pe ceilalți membri acestei delegații. Negocierile de aderare cu această țară se bucură de o susținere largă în cadrul AFET, cu precizia că toate uh, demersurile trebuie să fie bazate pe merite și că relațiile bilaterale nu trebuie să constituie un obstacol în calea procesului de aderare. Soluțiile trebuie să fie soluționate amiabil și pentru spre mulțumirea tuturor, inclusiv problema numelui uh, țării și în uh, relația bilaterală cu Grecia. Fosta Republica Iugoslavie a Macedoniei trebuie să continue reformele începute, inclusiv uh, în ce privește punerea în aplicare și transpunerea legislației europene, independența justiției, combaterea corupției, uh, combaterea influenței politice în mass media, și de aceea credem că dialogul la nivel înalt pentru aderare este un instrument foarte bun pentru acest uh, demers. Ne bucurăm și trebuie ca în uh, Macedonia, uh, pe agenda politică, problema aderării la Uniunea Europeană să rămână prioritate. Și acum am plăcerea să dau cuvântul domnului ministru Popovski pentru o scurtă prezentare, după care vom avea un schimb de opinie. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Este o onoare deosebită să vă pot prezenta situația din Macedonia de la ultimul an încoace și să vă arăt de ce considerăm noi că trebuie să continuăm cu uh, procesul de aderare. Am apreciat întotdeauna uh, cooperarea cu Comisia AFET și cu Parlamentul European și am apreciat întotdeauna uh, opiniile dumneavoastră în legătură cu progresele realizate de noi. Uh, ne aflăm la doar două, două săptămâni de summitul european care va decide uh, lucruri importante în ce privește extinderea. Aș tinde să spun că uh, niciodată uh, Eh, politica de eh, extindere a Uniunii Europene n-a fost ușoară, dar a fost cea mai de succes politică a Uniunii Europene, cu siguranță. Sigur că acest proces de decizional va putea demara în sfârșit eh, negocierile de aderare. După șapte ani cu statutul de candidat la aderare, acum cred că am ajuns în momentul în care putem începe aderarea și chiar devine necesară această aderare. 2012 a fost un an uh, foarte intens uh, și încărcat uh, sub raportul agendei de aderare pentru noi. În contactele noastre cu instituțiile UE ne-am angajat ferm în aceste relații de vecinătate, așa cum le numeți dumneavoastră. Sigur că trebuie ca, Mace- ca Macedonia să îndeplinească toate uh, condițiile uh, formale și de aceea pentru a patra oară am propus demararea negocierilor directe. Aș uh, vrea să trec în revistă uh, câteva dintre elementele de reformă importante. Situația sistemului judiciar s-a îmbunătățit în mod dramatic, s-a, re, s-a redus diferitele obstacole eh, legislative cu până la 35% în anumite eh, cazuri. De asemenea, eh, recunoaștem profesionalismul și profesionalizarea sistemului judiciar. În sistemul justiției sunt recrutați absolvenții noi Uh, academii uh, superioare de magistrați și de anul viitor doar din rândul acestor absolvenți vor fi uh, făcute angajări în sistemul judiciar. În ce privește libertatea de exprimare în mass media, am analizat fenomenele de insultă și defăimare în linie cu recomandările Consiliului European Sigur că acest lucru a fost însoțit și de instructaje pentru uh, magistrații noștri, în special judecătorii. Am încercat nu doar să stabilim niște standarde legislative uh, superioare, dar am încercat să ne asigurăm și de uh, punerea în aplicare în tocmai a legislației. În ce privește interceptarea uh, telecomunicațiilor, legislația pe acest domeniu a fost uh, adopt, adaptată pentru a se alinea lupte împotriva corupției și crimei organizate în ce privește uh, cadrul OCRIT, uh, uh, am făcut progrese în ce privește principiul protecției minorităților neprezentate aici și aici am consemnat o îmbunătățire a situației, în special pentru comunitățile etnice minore. O nouă lege a administrației a fost uh, pregătită conform recomandărilor uh, OCDE, Sigma, pentru anume autoritățile publice locale. Uh, și aici se vor, fi, uh, se vor promova angajări și promovări bazate pe merit. În ce privește reforma electorală, am revizuit legea electorală, am ținut uh, cont toate, uh, de toate uh, recomandările OCD și altor organizații internaționale. Această revizuire se va face în mod regulat, în mod permanent și de acum încolo vor exista situații updatate ale registrului electorilor. Am îmbunătățit Uh, situația pe uh, domeniul forței, uh, pieței forței de muncă și depunem eforturi pentru a reduce șomajul. Sigur că impactul crizei economice este foarte mare pentru că, iată, 90% din comerțul nostru extern se face cu țări din Uniunea Europeană. Deci tot ceea ce afectează piața europeană ne afectează și pe noi în absența unor uh, discuții concrete privind uh, aderarea, am uh, lansat un dialog cu uh, Comisia, care însă a avut un uh, efect de dinamizare a uh, dialogului. Am avut trei sesiuni de dialog cu comisarul Fiule la Scopie, și pot să vă spun că acest dialog la nivel înalt este un instrument foarte bun și util, dar nu poate substitui uh, procesul de aderare, respectiv negocierile de aderare, care sunt obiectivul nostru principal. Vom uh, încerca uh, cu toate eforturile să atingem obiectivele de la Copenhaga și guvernul macedonean a adoptat uh, de curând un plan de acțiune pentru procesul de aderare, pentru, care, pentru că trebuie să prevedem și anumite uh, elemente care vor fi puse în aplicare uh, cu, după un anumit calendar. Un alt dosar care este foarte important este cel cu privire la uh, relația cu vecinii noștri. Relația aceasta este esențială pentru dezvoltarea noastră, pentru că ne aflăm în inima Balcanilor. Dezvoltarea noastră economică depinde și de relațiile și de rețelele din care facem parte. Societatea uh, multietnică Uh, pe care o avem reflectă relațiile pe care le avem cu vecinii. Mm, sigur, parteneriatele cu acești vecini nu întotdeauna sunt lipsite de dificultate, dar trebuie ca în cadrul bilateral, regional și european să ne asigurăm de relații bune pentru a dobândi prosperitate. Am făcut-o și până acum și vrem să o facem și pe viitor. Am soluționat toate problemele eh, legate de frontiere și am atins, am uh, finalizat eh, demarcarea Uh, frontierelor. Poate vi se pare ciudat, dar uh, în Balcanii de Vest această situație este de excepție, aș spune, chiar rară. Avem uh, unele misiuni în regiune și am conferit prioritate zero construirii și extinderii rețelelor paneuropene de transport spre sud și est. Vrem să deschidem noi puncte de trecere a frontiere cu toți vecinii noștri. În ce privește relația noastră cu Grecia, vreau să Uh, spun foarte într-un mod uh, univoc că vrem să fim membri uh, ai Uniunii Europene împreună cu Grecia. Am realizat proiecte de tratate de cooperare bilaterală și vrem să creștem încrederea reciprocă între țările noastre. Am elaborat și o propunere de memorandum de înțelegere în ce privește numele țării noastre. Sigur că și pe viitor încercăm să găsim o soluție uh, mulțumitoare, de- democratică, care este în acord cu uh, rezoluția uh, Națiunilor Unite. Ex- Sigur că trebuie ca acest uh, lucru să se întâmple cu acordul Greciei și în uh, limitele care sunt trasate de Curtea uh, de Tribunalul Internațional. În ce privește relațiile noastre cu Bulgaria, Uh, recunoaștem că trebuie să mai abordăm anumite chestiuni de interes comun, că trebuie să lăsăm ca de istorie să se ocupe istoricii și cred că avem deja un cadru propice pentru dezvoltarea relațiilor noastre, pentru a interconecta mai bine țările noastre și popoarele noastre. Suntem dispuși pentru cooperare. Acesta este un mesaj foarte clar pentru, atât pentru uh, prietenii noștri bulgari, cât și pentru susținătorii aderării noastre la UE. Sigur că există și alte țări din regiune care trebuie să participe la acest climat al încrederii reciproce. Deschiderea negocierile de aderare eh, vor fi eh, cea mai importantă decizie de la aderarea Bulgariei la eh, Uniunea Europeană încoace. Ca un vecin al acestei țări și ca un vecin al Uniunii Europene, care vrem să avem relații excelente cu toate statele membre, acest lucru este extrem de important pentru noi. Macedonia își asumă un rol important în regiune, deocamdată deține președinția procesului de cooperare sud-est europeană, care este o inițiativă specifică regională. Avem o agendă europeană forte, uh, uh, prin uh, clubul nostru de integrare europeană vrem să, vrem să aducem mai aproape de Uniunea Europeană toate țările noastre din regiune. Sigur că toate aceste eforturi converg și spre o mai mare stabilitate și prosperitate regională. O Europa sigură și prosperă este uh, o premisă sine qua non pentru, o, uh, pentru Balcanii, uh, o regiune sigură și prosperă a Balcanilor. Cred că perspectiva de membru al UE este un factor de sinergie eh, și de convergență extraordinar. Sigur că eh, cu toții țări candidate și țări în curs de aderare avem același obiectiv. Deschiderea negocierilor de aderare însă cred că va avea multiple efecte pozitive. Va fi un catalizator al dezvoltării noastre economico-sociale, va dinamiza uh, reformele și mai mult și va reprezenta un factor de coeziune nu doar în Macedonia, ci în întreaga noastră regiune. În plus, va crește uh, dinamismul integrării europene în Balcanii de Vest și va uh, fi o continuare a, succesul, a succesului de până acum al politicii de extindere a UE. Sper că prin Uh, relații bilaterale cu Grecia și sub auspiciile uh, Națiunilor Unite să putem rezolva diferentul cu privire la numele țării. De multe ori am luat uh, decizii de criză, dar acum cred că este totuși timpul să luăm decizii de ordine strategic. Un lucru pe care pot să vă confirm este că în experiența Uh, dosarelor anterioare de aderare, și anume e că obstacolele nu favorizează soluționarea diferendelor diplomatice. Cred că, din potrivă, facilitarea integrării europene și euroatlantice uh, contribuie la rezolvarea unor probleme bilaterale. Și cred că rezoluția Națiunilor Unite este, de asemenea, un imbold în acest sens negoci- negocierile uh, de aderare uh, sub auspiciile Națiunilor Unite pot decurge în paralel cu uh, procesul de aderare. Ca să fie foarte clar, nimeni nu are un interes mai mare decât Macedonia să depășească aceste diferențe în legătură cu numele țării, care diferențe ne-au pricinuit suficiente probleme în trecut. Deci vrem să transmitem un mesaj foarte clar întregii regiuni că noi nu mizăm pe obstrucționarea unui proces și nu asta e scopul nostru, ci scopul nostru este să uh, urmărim obiectivele mai importante, supraordinate de stabilitate în regiune. Macedonia nu are nicio altă, nu are o alternativă la calea spre Uniunea Europeană, iar această cale a fost uh, pregătită și pavată în ultimii 20 de ani. Este o cale uh, susținută public uh, de țara noastră, dar și de țările noastre. Și susținerea pentru aderarea uh, la Uniunea Europeană este de peste 90%, ceea ce cred că este totuși semnificativ. Evaluarea din acest an a Comisiei Europeane a arătat, cred, tuturor statelor membre că se pot deschide negocierile de aderare și pot să vă spun încă de acum că sunt convins că beneficiile vor fi nu doar pentru cetățenii macedoneni, ci pentru noi toți. Unii poate spun că nu este momentul să, ca Uniunea Europeană să fie extinsă acum. Se aude tot timpul acest argument al crizei economice europene, uh, Uh, dar să știți că și noi facem parte din piața internă pentru că avem uh, și resimțim consecințele acestei crize. Dar cred că în aceste vremuri dificile, cea mai bună investiție este extinderea Uniunii Europene da? înspre uh, Macedonia și țările din regiunea Balcanilor. Iar dacă cineva și-a făcut temele, atunci acest lucru trebuie să fie urmat ca și consecință de anumite decizii în acest sens. Deci, cred că orice investiție de acest gen este o investiție în stabilitatea și viitorul Uniunii Europene. Premiul Nobel pentru Pace a primit de UE cred că este un uh, imbold important pentru continuarea procesului de integrare și de unificare a Europei. Implementarea uh, perspectivei de aderare a, uh, pentru statele din uh, Balcanii de Vest uh, poate avea o importanță nu doar regională și europeană, chiar și, dar și chiar și globală, pentru că une, unii vor putea să argumenteze că dacă Uniunea Europeană nu este în măsură să-și rezolve problemele locale și regionale, atunci ea nu poate deveni un model de urmat în plan global. Noi, în Balcani, sigur, trebuie să uh, desfășurăm și să continuăm reformele, dar Uniunea Europeană sigur, trebuie să țină cont de meritele individuale ale mai multor țări. Și acest lucru s-a făcut de altfel și în ciclurile de extindere uh, din trecut. Și de ori de câte ori s-a extins Uniunea Europeană, acest lucru a avut uh, efecte um, pozitive. Sigur, noi suntem chemați în primul rând și mai mult decât orice alt uh, uh stat membru să uh, ne ocupăm de, de susținerea ritmului uh, reformelor și de, de meritele care trebuie să le obținem. Eu am uh, convingerea că Grecia, ca cel mai vechi uh, stat membru din regiunea noastră, va avea o contribuție esențială la revitalizarea dimensiunii europene a întregii regiuni. Și, cu siguranță, va fi determinantă pentru, în anul 2014. Ca să-l citesc pe Churchill, prețul măreției este responsabilitatea. Această responsabilitate se aplică atât celor care vor să intre în club, cât și membrilor actuali ai clubului. Noi, în Macedonia, vrem să creăm toate condițiile pentru ca uh, membrii clubului să se simtă confortabil în uh, Macedonia și, și sper să vă pot confirma cât de curând că, am luat, că vom fi luat deciziile corecte. Avem o responsabilitate comună și avem și un viitor comun, cred. De aceea cred că procesul de unificare al, Uni- al Europei este spre beneficiul tuturor cetățenilor, și cetățenilor UE și cetățenilor macedoneni. Vă mulțumesc pentru atenție, mă opresc aici și uh, m-aș bucura de uh, un schimb de experiență și de opinie cu dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru Poposchi și dau cuvântul domnului Șațimarcachis, șeful delegației mixte. Mulțumesc, domnule președinte, și din partea mea, în calitate de copreședinte al uh, delegației mixte. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru colaborarea foarte bună. Mulțumesc uh, domnului Poposchi și mulțumesc și uh, ambasadorului Lepavțov, cu care am lucrat extrem de bine. Aș vrea să felicit în primul rând, să felicit pe domnul ambasador pentru felul în care ați prezentat situația și stilul dumneavoastră este extrem de profesionist, s-a văzut că în, reușiți într-o perioadă de criză și uh, financiară și economică să găsiți o, o abordare foarte constructivă. Mi se pare foarte important ca populația să rămână eurofilă, un procent de 90%, cum este cazul la dumneavoastră în țară, mi se pare un lucru foarte pozitiv, pentru că nu același lucru se poate spune despre multe state din Uniunea Europeană. Aceasta are legătură cu siguranță și cu abilitatea dumneavoastră politică a guvernului dumneavoastră. Suntem foarte bucuroși de progresele de reformă, ceea ce puteți citi și în rapoartele noastre, în discuțiile pe care le-am purtat și cu Comisia pe tema uh, țării dumneavoastră. Suntem în continuare uh, mulțumiți și de felul în care suntem primiți la dumneavoastră în țară atunci când ne colegem, uh, ne vizităm colegii, îmi cer scuze. Salutăm de asemenea și dialogul la nivel înalt pentru aderare. Spuneați, domnule ministru, că acesta nu este o înlocuire și nu trebuie fi văzut ca o înlocuire pentru negocierile de aderare. Cu toate acestea, acest dialog uh, a fost cel care a dus la o dinamică și la o motivare foarte puternică din partea Uniunii Europene, dar și din partea dumneavoastră și aș vrea să salut uh, de aceea angajamentul doamnei Arifi, premier, care s-a implicat foarte puternic în acest uh, proces. Rămân, bineînțeles, în continuare foarte multe provocări pe care nu trebuie să le lăsăm deoparte, dar uh, trebuie luat la cunoștință că s-au făcut uh, progrese în domeniul statului de drept, mai rămân însă multe de făcut în ceea ce privește reforma administrației și reforma justiției. Mai ales în ultimii ani însă s-au făcut progrese foarte mari. Combaterea corupției necesită în continuare foarte multe eforturi, este evident, dar probabil că nu este un fenomen care se limitează doar la țara dumneavoastră, după cum știți. În ceea ce privește libertatea presei și a mass media, am fost confruntați acum un an cu o situație foarte dificilă. Vă amintiți atunci că am discutat foarte deschis cu dumneavoastră și acest dialog deschis a dus la faptul că am ajuns la mese rotunde în care am putut împreună cu doamna Arifi, care s-a angajat puternic, să rezolvăm problema. Putem uh, constata deci cu bucurie că aceste mese rotunde între reprezentanții presei și guvernul, um, au, guvern au jucat un rol extrem de important. Ați uh, vorbit despre un indicator extrem de important pentru evaluarea situației, adică cum se înțeleg minoritățile una cu cealaltă. În anul 2012, deci în anul acesta, am avut um, de-a face cu evenimente remarcabile, pe care însă nu trebuie să le interpretăm în mod exagerat, dar nu trebuie nici să uităm de ele. E vorba aici mai degrabă de violențe care au avut loc între diferite grupuri etnice, au fost și răniți chiar în ultima săptămână, dacă vă amintiți, săptămâna trecută, mă adresez colegilor, s-au ars drapele. Cred că vă amintiți că uh, acesta este întotdeauna un semnal de alarmă atunci în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a acordului uh, existent. Aș vrea să fac câteva comentarii cu privire la relațiile de vecinătate. Bineînțeles că problema numelui nerezolvată rămâne în continuare un obstacol. A existat un moment propice acum uh, câtva timp uh, printr-un schimb de scrisori între dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la Atena, omologii dumneavoastră. Acesta este un început uh, promițător, dar nu ar trebui să scăpăm această șansă, pentru că acest conflict trebuie în fine să fie soluționat. În ceea ce privește relațiile de vecinătate cu Bulgaria, Constatăm însă un schimb de atmosferă la noi în delegație și în discuțiile pe care le-am avut în această comisie. Relațiile cu Bulgaria sunt din ce în ce mai tensionate. Și de aceea am vrea să, se atrag, să atragem atenția asupra necesității de a încuraja dialogul cu Bulgaria pentru ca acesta să nu facă pași înapoi, ci înainte pentru o îmbunătățire a integrării minorităților. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Howitt, raportorul cu care am avut întotdeauna o relație extrem de bună. Dumnealui este într-adevăr un călător înverșunat și un prieten uh, al procesului de aderare și puteți să contați pe dumnealui ca partener puternic, iar noi, în uh, delegația, ne bucurăm să putem lucra cu dumneavoastră atât de aproape. Vă mulțumesc, domnule președinte! Yes. Mulțumesc. Dragi colegi, mai avem mai puțin de 25 de minute pentru întrebări și răspunsuri și am foarte mulți colegi pe listă. Aș vrea să vă rog să vă formulați întrebările foarte scurt. Mai întâi, domnul Sala Franca are cuvântul. Gracias, señor presidente. Eh, bienvenido. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, uh, domnule Poporski. Am uh, luat la cunoștință progresele țării dumneavoastră în domeniile încă deschise, reforma justiției, reforma administrației și cunoașteți și poziția acestui Parlament. Știți și care sunt rapoartele pe care le-a adoptat Comisia Europeană. Astăzi, înainte să vină ambasadorul Statelor Unite la noi, am avut o discuție despre criza economică, despre fâșia Gaza și primăvara arabă, situația din, Ara- din uh, Egipt, problema nucleară din Iran. Eu am o întrebare, dar de fapt e mai mult decât o întrebare. Cum se poate ca pe continentul nostru, care este confruntat cu atâtea provocări în, în secolul 21, să nu fim în stare să ne rezolvăm o problemă de nume. Într-adevăr, ați dat dovadă de bunăvoință. Cu ajutorul dialogului se poate să găsim întotdeauna soluții. De fiecare dată trebuie să existe prin dialog o posibilitate de a rezolva situația. Cred că Grecia dorește acest lucru și sub uh, egida ONU ar trebui în fine să tragem o linie sub uh, acest conflict care durează deja de prea mult timp și cred că și pentru credibilitatea procesului de aderare și pentru interesele strategice ale Uniunii Europene, de care ați vorbit chiar dumneavoastră în discursul dumneavoastră, în interesul Greciei ca stat membru a Uniunii Europene, trebuie să găsim odată o soluție. Aș vrea să vă rog să vă gândiți la această abordare. Cred că trebuie să rezolvăm acest conflict, trebuie să putem, pentru că de prea mult timp ne confruntăm cu această problemă. Mulțumesc, domnul Howitt. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă bucur să-l văd pe domnul Poporski aici la noi în comisie. Așa cum a spus și domnul Șații Macachi și sunt de acord cu el uh, că este bine că ne întâlnim uh, în ocazii atât de regulate. Mă bucur să avem ocazia să discutăm. Aș dori doar să menționez susținerea mea Așa cum a spus-o și mm, colegul meu în raport, Parlamentul cere Consiliului să se stabilească o dată pentru începerea negocierilor. Aș dori să spun uh, domnului uh, Sala Franca că sigur că domnul Füle a încercat să găsească o abordare nouă, încercând să rezolve problemele care au rămas în cadrul negocierilor de aderare sau în timp ce acestea se desfășoară. Eu salut acest lucru și uh, sper ca într-adevăr uh, să se vadă acest lucru și în uh, acțiunile care se vor lua. Întrebarea pe care a pus-o colegul meu mi se pare justificată. Vreau să îi sugerez domnului Poposchi și uh, să-i, în ceea ce privește extinderea, că sunt de acord cu pasiunea pe care a, de care a dat dovadă, dar mai mult decât dumneavoastră trebuie uh, să vă spun că noi suntem cei care trebuie să facem uh, eforturi foarte mari. Mulțumesc doamnei Copa, care a fost raportor pe acest subiect și uh, felul în care a rezolvat, felul în care a tratat problema bilaterală, uh, spunând că aceasta nu trebuie să fie un impediment în calea aderării, mi se pare foarte corect. Trebuie să îi mulțumesc doamnei Copa pentru felul în care a pus problema. În ceea ce privește celelalte probleme, nivelul la, uh, dialogul de aderare la nivel înalt uh, a adus într-adevăr un moment uh, propice pentru a înainta în această chestiune. Cât îmi dau seama eu, acesta nu va fi decât un accelerator pe termen scurt. Sunteți de acord, domnule ministru, că tonul s-ar putea să fie diferit acum decât acum un an și că trebuie să găsim și o altă abordare. De aceea 10 decembrie va fi o dată foarte importantă în anul acesta. Aș vrea să-i cer și domnului Poporski unde era dumnealui când domnul Con, uh, Carl Bild a venit la Scopie. Așa cum a spus și domnul Salafranca, ce învățăminte se pot trage din uh, această întâlnire. În multe țări din Balcan există în continuare violențe. Întrebarea este Sunt de acord cu ce a spus domnul Carbind cu acea ocazie și aș vrea să, dacă se poate, să vă rog pe dumneavoastră să răspundeți cu privire la felul în care colegii dumneavoastră au reacționat la această declarație. În întâlnirea mea uh, cu premierul și colaborând cu ceea ce a spus dumneavoastră în această dimineață, Aș vrea să mă refer la memorandumul de înțelegere cu Bulgaria. Cred că, într-adevăr, ar trebui făcut mai mult în acest dialog. Există cinici la Bruxelles care spun că măsurile care au fost uh, luate de către Scopie și declarate uh, numai pentru a ajunge la data din decembrie și după aceea lucrurile vor uh, reveni la normal. Eu nu cred acest lucru. Iar uh, ministrul de externe a trebuit dumneavoastră să ne dați, deci, un angajament că aceste eforturi vor continua și după aceea. Sper că puteți uh, să-mi răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc. Mrs. Copa. Thank you. Doamna Copa. Mulțumesc foarte mult. Vreau să îi urez bun venit domnului ministru Popovski. E o plăcere să-l avem alături de noi, să-l ascultăm vorbind în comisia noastră. Întrebarea mea se referă la un aspect pe care l-ați menționat dumneavoastră. Propunerea Greciei pentru un memorandum de înțelegere Mă bucur că în scrisoarea de răspuns ați subliniat nevoia consolidării încrederii reciproce, promovarea unui spirit de bună vecinătate și consolidarea um, acordului bilateral cu Grecia. Dar nu e clar. Vă rog să-mi spuneți dacă ați acceptat propunerea Greciei. Dacă da, când vă așteptați să înceapă negocierile aferente? Dacă nu, de ce nu acceptați propunerea Greciei? Nu credeți că dacă se semnează un memorandum între Atena și Scopie, s-ar putea stimula un mediu pozitiv care să rezolve, să ajute la rezolvarea problemei, problemei numelui, sigur cu ajutorul trimisului special UE Matiu Nemec. Mulțumesc. Domnul Kirilov. Am două întrebări și o serie de observații pe marginea lor. M-am întâlnit de curând cu fostul dumneavoastră ministru pe care l-am locuit și i-am, l-am întrebat acum, cred, 5 ani în această comisie, de ce această intoleranță față de cetățenii macedonieni care acceptă și cetățenie bulgară? Mi s-a pentru că nu există Uh, intoleranță față cei care au a doua cetățenie sârbă, croată, germană și așa mai departe. Și mi-a spus că sunt vestigii ale trecutului. Da, eu vă întreb, l-am întrebat și pe ea și vă întreb și pe dumneavoastră, cât o să mai dureze aceste uh, reverberații din trecut, fiindcă există teama de persecuție, inclusiv uh, în sistemul judiciar pentru acești cetățeni. Asta în primul rând. În al doilea rând, cam cu o săptămână în urmă, am avut o conferință pe un subiect foarte important, o persoană care a fost um, judecată și condamnată pentru activități fasciste, dar e vorba de cineva de acum, din trecutul uh, recent. Și uh, cetățeanul respectiv are poezii cunoscute în întreaga lume. Și am spus că asta este o provocare, că bulgarii L-au împușcat pe Aptarov și acum îl declară bulgar. Dar este un lucru care nu face decât să contrazică toate afirmațiile dumneavoastră cu privire la dorința unui dialog. Deci vă rog să-mi răspundeți la întrebări. Domnule Kovacev, acum. Mulțumesc, domnule ministru. Bine ați venit în comisia noastră. Ehm, vreau să mă concentrez nu numai pe buna vecinătate între Bulgaria și Macedonia. Ehm, eh, Bulgaria întotdeauna a susținut Macedonia și poporul macedonean pe calea sa de integrare europeană, dar eh, importantă este esența problemei. Și cred că trebuie să facem o, eh, o trecere, incursiune în istorie mai mult decât s-a făcut acum de antevorbitorul meu. În, până la o vreme Macedonia și Bulgaria a fost o singură țară și internațional socialistă și puterile uh, uh, comuniste au reușit divizarea acestei țări. Eu sper că discriminarea și intoleranța care deocamdată uh, domnesc la Scopie se vor risipi. Dumneavoastră spuneți că nu aveți uh, cunoștință de discriminarea unor uh, etnici bulgari în Macedonia. Uh, ei bine, vă sfătuiesc să călătoriți în regiunile locuite de etnici bulgari și să, să discutați cu ei. Uh, uh, sunt oameni care se tem să spună uh, că au strămoși bulgari, se tem să poarte numele lor bulgărește. Miroslav Mrijinski a fost, de exemplu, condamnat într-un, într-un proces absolut uh, inscenat, doar pentru că ar fi afirmat că ar fi un, uh, uh, un bulgar macedonian. Noi înțelegem că între ideologia lui Tito de odinoară din Iugoslavia și ideologia de stat de la Scopia astăzi nu există mare diferență. Um, Macedonia nu va fi un obstacol în, în calea extinderii Uniunii Europene, dar, dar cred că aceste probleme nu pot fi rezol, uh, rezolvate la Bruxelles. Uh, dumneavoastră ați spus să, să lăsăm istoria la îndemâna istoricilor, dar tocmai opusul îl faceți dumneavoastră. Vă folosiți de istorie pentru a contura o identitate națională care uh, reprezintă o provocare la adresa Bulgariei. Purtătorul dumneavoastră de cuvânt a spus un lucru foarte negativ Uh, acum cu puțin timp în urmă. Uh, despre, anume despre uh, state vecine ale Macedoniei, care acum sunt, care acum sunt eh, state membre ale UE. Împărtășiți această declarație a purtătorului dumneavoastră de cuvânt și în, eh, în lumina declarației din 1999? Minister. Trebuie să încheiem cu întrebările pentru a-i da ocazia și domnului Poposchi să răspundă. Da, mai avem două întrebări, doamna Fayon, domnul Lunacek, Nenski. Dar vă rog foarte repede, doamna Fayon. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Nu o să intru în detalii. Am auzit aici multe lucruri menționate, să nu mai pierdem timpul să le repetăm. Sper să vă țineți toate promisiunile cu privire la Bulgaria și sper că anul viitor să fie un punct de răscruce pentru soluționarea disputei privind numele cu Grecia. Eu aș vrea să mă refer la altceva decât s-au menționat colegii noștri, solicitanții de azil care pleacă din Macedonia. Și aș avea o întrebare în acest sens. Ce face guvernul dumneavoastră pentru a limita acest val de noi solicitanți de azil? După cum știți, Parlamentul European urmează să încheie discuțiile pe o blocare temporară a acestui regim de azil și cred că statele membre ar putea să ceară acest lucru pentru Serbia, Macedonia și Bosnia-Herzegovina. Din câte înțeleg eu, nu e vorba doar de membri ai minorităților, ci și tineri care nu au avut niciodată un loc de muncă și care speră să găsească un loc de muncă în străinătate. Ei sunt cei care solicită azilul. Ce puteți face cu privire la agențiile de turism care vând bilete uh, pentru oamenii care doresc să migreze în vest? Deci întrebarea este cum noi în vest putem acționa pentru a reduce acest val de noi imigranți care vin din regiunea dumneavoastră, fiindcă există țări care încă nu sunt parte a sistemului comun de azil și nu pot acționa împreună. Poate am putea include țări ca Germania și Suedia, care încă nu sunt incluse, ca să uh, pună și ele în aplicare acest sistem. Poate ne spuneți ceva în acest sens. Mulțumesc. Domnul, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și în numele grupului Verzilor să-i urez bun venit domnului Popovski la această întâlnire. Din partea grupului meu vreau să vă spun că noi suntem pentru deschiderea negocierilor cu UE și Macedonia și am susținut acest lucru de ani de zile. Îmi pare foarte rău că a existat această blocare din partea Greciei și sper sincer că nu vom întâlni ceva similar și de, din partea Bulgariei fiindcă e vorba de relații bilaterale, de probleme cu state membre care blochează alte state să înceapă negocierile sau să adere, dar asta nu promovează spiritul Uniunii Europene, îndrăznesc să spun. Aș avea două chestiuni de menționat aici. La 10 ani după acordul Ohrid, încă mai există o serie de situații care nu sunt așa cum ar trebui să fie în țara dumneavoastră, ca să spunem eufemistic. Ar trebui să existe îmbunătățiri, trebuie să existe condiții pentru asta și știm că Asta se începe de la o vârstă mică la copii. Ne puteți face ce se face la nivel de grădiniță, la nivel de școli primare și, de asemenea, la nivel local și central pentru a promova scori interetnice, educație interetnică, ce faceți în ceea ce privește manualele școlare, cărțile de istorie, fiindcă dacă vreți până la urmă ca țara dumneavoastră să aibă o identitate macedoniană care să includă toate grupurile etnice care locuiesc acolo, așa trebuie acționat. Și apoi um, drepturile LGBT, uh, din păcate, Macedonia a exclus termenul orientare sexuală din legea antidiscriminare și există un text uh, de curând referitor la uh, gay, persoane gay și lesbiene. Ce face guvernul dumneavoastră pentru a combate homofobia, aș vrea să știu? Uh, am auzit că lucrurile au început să se miște în țara învecinată, Muntenegru. E foarte important ca cetățenii dumneavoastră să poată trăi fără frică. Domnul Crizochelos acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu pot să vorbesc foarte pe scurt. Am trei întrebări. Rolul cetățenilor al societăților este foarte important, este extrem de important pentru democrație și pentru relațiile dintre diferitele etnii și dintre țara noastră și alte țări. Aveți vreun plan pentru uh, promovarea societății civile și un al doilea punct care este important pentru toți, care însă e important și la procedurile de aderare și dumneavoastră nu ați menționat acest punct. Poate că ați putea să ne vorbiți de o strategie uh, pentru protecția mediului în cadrul politicii de mediu UE. Și 3. Bineînțeles că Grecia a făcut multe greșeli în trecut la încercarea de a găsi un nume combinat pentru țara noastră. Aveți un calendar pentru rezolvarea acestei probleme până când trebuie să găsiți un nume comun care trebuie să fie acceptați de acceptat. Deci, care sunt planurile, care sunt inițiativele pe care vreți să le folosiți pentru a atinge acest uh, obiectiv? Doamna Nețchi. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vorbesc foarte pe scurt. În calitate de ministru de externe al Bulgariei, atunci când acum 10 ani a fost semnată declarația de aderare și ca persoană care cunoaște foarte bine Macedonia, vreau să-l întreb pe domnul Poposchi dacă s-ar angaja personal pentru ca relațiile cu Bulgaria să fie îmbunătățite, pentru ca drepturile cetățenilor macedonieni care au și cetățenia bulgară să poată să fie respectate mai bine. Sunt de acord cu doamna Lunacek când spune că toți, toate statele din Balcani și toate statele membre ale Uniunii, când vor fi toate statele din Balcan membre în Uniunea Europeană, va, vor fi mai puține probleme. Doamna Lunacek, știm însă că Uniunea Europeană are anumite principii și reguli pe care trebuie să le respecte și aceste valori europene sunt extrem de importante pentru noi. O astfel de normalizare S-a tăiat microfonul, îmi cer scuze, așadar acum aveți 5 minute să răspundeți la întrebări. Mulțumesc, o să încerc să le grupez. Nu văd nicio altă posibilitate. Bun. În primul rând, în situația actuală, valoarea adăugată, cum se poate garanta? dacă intrăm în negocieri de aderare sau dacă nu intrăm, intrăm alte două scenarii. Cred că multe întrebări cu privire la criterii, la mediu, la ceea ce putem face pentru a îmbunătăți relațiile de vecinătate sunt uh, legate de faptul că negocierile de aderare sunt până la urmă instrumentul cel mai bun la dispoziția noastră pentru a evolua într-o manieră pozitivă. Uh, Faptele au demonstrat că în alte extinderi uh, anterioare am avut cazuri similare și faptul că procesul de extindere exista și că statele membre doreau sau nu să deschidă um, capitolele de aderare a făcut ca viața celor care vreau să adere să se formeze după criteriile europene. Ați uh, mai pus o întrebare cu privire la mediu. Avem în momentul de față o situație în care instrumentul pe care îl avem este uh, acordul de stabilizare și asociere. Macedonia a fost prima țară care a semnat acest acord acum 11 ani. În acest format avem subcomisii, fiecare ocupându-se de alte subiecte, de exemplu statul de drept, justiție, mediu, uh, etc., economie. În momentul de față suntem într-o situație în care în majoritatea din aceste subcomisii nu avem nimic de discutat pentru că din punct de vedere al legislației, faptul că avem uh, statut de țară candidată, dar nu am început negocierile, înseamnă că nu avem nimic de prezentat și deci practic uh, suntem uh, la nivelul statelor membre, dar nu avem negocieri de aderare. Și, deci, toată lumea se întreabă ce o să discutăm la următoarea reuniune. Pentru a răspunde la domnului, întrebarea domnului Hall, Howitt cu privire la fiabilitatea acestei uh, situații, aș spune că deciziile la nivel european au fost uh, testate până acum pe baza unui management de criză. Avem o criză, după aceea începem să ne gândim să găsim o soluție pentru ea. Ceea ce sugerez eu este că în uh, situația actuală ar trebui mai multă uh, gândire strategică și anticipare a tendințelor. Avem nevoie, într-adevăr, să facem reforme mai multe. Vom face acest lucru și în cadrul procesului de aderare. Dar ceea ce am obținut din punct de vedere al rezultatelor în acest statut pe care l-am avut, șapte ani de stat candidat și patru ani de recomandări pentru începerea negocierilor de aderare, deja este un miracol. Nimeni nu a reușit să fie într-o astfel de situație o perioadă de timp atât de lungă și nu uh, urmând, bineînțeles, logica unui uh, țări candidate, cu începerea negocierilor destul de repede. Multă lume deja glumește că am fost așa un candidat bun că nici nu mai vreți să ne pierdeți ca și candidat. Cred că acesta mai degrabă e un, o handicapare și că ar trebui să ne lăsați să mergem la etapa următoare, să ajungem într-o etapă în care putem să facem reforme mai sofisticate așa cum ni le cereți. Un al doilea element. Relațiile interetnice, importanța contextului interregional, toate acestea le-aș eh, menționa și în uh, ceea ce privește problema bulgarilor cu cetățenie macedoniană sau invers. Singura problemă pe care putem să, singurul fel în care putem rezolva problema este european. Dumneavoastră sunteți cei care luați decizia despre cum vă simțiți, de ce naționalitate sunteți. Statul este cel care instituționalizează această chestiune. Și eu cred că dacă ne gândim la criterii, probabil că situația Macedoniei este cea mai proastă din toate, pentru că asta este ceea ce încercăm să facem. Dacă noi am fi fost un stat membru al Uniunii Europene, probabil că tratamentul cetățenilor ar fi fost bazat pe principiile europene și deci că n-ar fi existat nicio justificare uh, să, pentru orice tip de discriminare. Cred că statul de drept trebuie să se aplice în toate țările. Fiecare din aceste cazuri trebuie să fie examinat în parte și nu trebuie să se facă un amestec între cazurile de corupție, criminalitate transfrontalieră și așa mai departe și admisibilitatea pe bază de apartenență la un grup sau de naționalitate. Cred că trebuie să existe o distinție între acestea și atât cei care sunt înăuntru cât și care sunt în afara Uniunii trebuie să respecte aceleași reguli. Cred că este foarte clar care sunt prioritățile noastre. Vrem, pe lângă faptul că suntem într-o perioadă de timp, deja de o perioadă de timp la test, credem că trebuie să încercăm să ne rezolv, rezolvăm și problemele, cum ar fi, de exemplu, problema numelui, atitudinea Greciei, care blochează negocierile de aderare. Cred că o, ar trebui să existe o abordare bazată pe statul de drept. Există un acord ad interim care a fost stabilit în 95, care stabilește o rezoluție pentru problema numelui. Tot ar trebui să respectăm aceste criterii și cred că ar trebui să le respectăm uh, într-o manieră neselectivă. Am uh, înțeles că, bineînțeles, există o parte subiectivă în această problemă. Am răspuns însă într-o manieră în care am încercat să găsim o soluție, un acord pe viitor și să încercăm să ne bazăm pe punctele care ne unesc, nu cele care ne separă. Dar memorandumul de înțelegere cere să se țină cont de poziția tuturor țărilor și să se reflecte mm, situația în general. Și de aceea îmi pare rău că, să o spun, dar Macedonia nu are pretenții teritoriale, nu vrea să schimbe granițele, nu vrea să reprezinte uh, niciun fel de pericol pentru vreun vecin. Aceasta este uh, realitatea la fața locului și cred că trebuie să ținem cont de realitate când facem acorduri, când scriem uh, scrisori sau ne trimitem uh, unul altuia scris, uh, mesaje. Trebuie să știm că suntem gata să luăm acest angajament, fie că e vorba de acordul la interim sau de relația cu Grecia fie că e vorba de relațiile bilaterale care au fost um, semnate, parafate cu Bulgaria în trecut, fie că e vorba de orice altceva, de orice altă entitate sau stat cu care avem uh, o relație, toate acestea sunt uh, fapte și dacă respectăm regulile, cred că avem uh, o șansă mai bună să rezolvăm aceste probleme. Cum se poate ca această problemă, m-a întrebat Salafran, domnul Salafranca, să fi persistat de atâtea, de atâția ani? Cred că problema este ce motivație avem. Faptul că ai, ești stat membru, ai o poziție uh, Uh, bineînțeles, de avantaj față de un stat candidat. Nu trebuie ignorată această realitate și um, aceasta a fost testat deja de mai mulți ani. Din punct de vedere al uh, motivației, din punct de vedere al acestor uh, încurajări, noi nu avem o poziție prioritară, bineînțeles, și avem un interes clar care este aderarea. Acesta este interesul numărul 1 pe agenda noastră, pentru că 90% din populație dorește să intre în Uniunea Europeană. Așadar, este clară motivația. Pe de altă parte, avem o poziție confortabilă uh, a unui stat membru pe partea cealaltă care a încercat să evite uh, ceea ce de fapt era obligatoriu prin ceea ce s-a semnat și uh, deci nu și-a respectat angajamentul. Aceasta este ceea ce oferă în momentul de față statutul de membru, acest confort ți-l oferă. În ceea ce privește procesul de extindere, dacă e să ne concentrăm pe interesul nostru comun, care este ca toată lumea să intre în uh, Uniunea Europeană, cred că putem să ne bazăm pe faptul că vom avea o soluție pe problema numelui, care este încă nerezolvată. Aceasta este șansa cea mai mare pe care o avem. Nu vrem să o luăm pe scurtătură. Avem deja o oarecum o scurtătură, pentru că avem 35 de capitole pe care trebuie să le închidem, să le deschidem. Deci toate statele membre, chiar și dumneavoastră, ca Parlament, puteți să îngreunați viața unui candidat dacă nu doriți ca el să adere. Dar știm că drumul este deja uh, stabilit, știm ce avem de făcut. Totuși, trebuie să avem o șansă corectă care să se bazeze pe evaluările care s-au făcut în trecut. Comentariile cu privire la conflictele provocate de declarațiile lui Carl Bild și așa mai departe. Cred că în acest proces uh, decizional este foarte dificil să explicăm cetățenilor